Good afternoon, dear colleagues. I... Bună ziua, dragi colegi. Aș dori să începem reuniunea din această după-amiază pentru că avem multe subiecte pe ordinea de zi. Avem o reuniune deosebit de lungă astăzi. Vom rămâne aici până la ora 7 și sper că vom reuși să ne încadrăm în acest timp. Dacă nu aveți obiecții la adresa ordinii de zi, o considerăm adoptată, după care vă anunț că, din păcate, nu avem interpretare în irlandeză și croată astăzi. De asemenea, vom avea și un vot prevăzut la ora 16.20. Sper că aveți cu toții card, uh, card, cartelele de vot. Avem și echipa de transmisie, după cum ați văzut, și uh, reprezentanții mass media daneze și uh, sunt de acord să înregistreze în calitate de vicepreședinte. Ajungem la primul punct de pe ordinea de zi cu aceasta și, după cum știți, miercurea trecută, pe 20 ianuarie, președintele pe Parlamentului European a anunțat că un grup a cerut uh, includerea unui punct referitor la adoptarea de către Danemarca noi măsuri referitoare la uh, azil uh, în sesiunea parțială din ianuarie. Președintele a anunțat că comisia noastră urma să își prezinte un aviz și după un schimb de păreri în plenară s-a decis cu 188 de voturi pentru 108 împotriva 37 abțineri că acest lucru se va discuta astăzi. Din păcate, președintele nostru nu poate participa la reuniunea de astăzi pentru că ne reprezintă la uh, Consiliul de Justiție și Afaceri Interne Informal de la Amsterdam și a hotărât să înscrie acest uh, subiect pe proiectul de ordine de zi și a invitat guvernul danez. Salut acum, deci, prezența domnului Christian Jensen, ministru pentru afaceri străine, și a doamnei Inger Stöberg, ministru pentru imigrație, integrare și uh, spațiu locativ reprezent, reprezentând guvernul danez. Vă mulțumim pentru acceptarea invitației lansate atât de târziu și fusese invitat și domnul vicepreședinte Timmermans, care din păcate nu poate să fie alături de noi și l-a rugat pe domnul Steven Ryan să reprezinte comisia. Acum, pentru a putea să ne încadrăm în timp și să fim gata pentru vot, vă propun următoarea organizarea discuțiilor. Mai întâi voi invita pe reprezentantul guvernului danez să ia cuvântul 10-15 minute, nu mai mult, pentru a ne spune despre ce măsuri este vorba. Apoi voi da cuvântul Comisiei pentru observații, preț de 5-7 minute, după care voi invita coordonatorii grupurilor să intervină având fiecare câte două minute la dispoziție pentru întrebări și comentarii, după care voi dau din nou cuvântul reprezentantului guvernului danez pentru a răspunde și dacă ne mai rămâne timp, vom avea o a doua rundă de întrebări din partea celorlalți membri. Trebuie să insist că va trebui să respectăm ordinea de zi cât mai strict, pentru că altfel nu vom reuși să o parcurgem pe toată. Dau acum cuvântul, fără întârziere, reprezentantului guvernului danez, domnul Jensen. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, pentru invitație. Chiar dacă a fost în ultima clipă făcută. Mă bucur că sunt aici și reprezint guvernul uh, danez pentru a vă prezenta inițiativele referitoare la migrație și refugiați împreună cu colega mea care se ocupă de migrație, integrare și spațiu locativ. În ultimii ani, Parlamentul European a devenit un forum important pentru dezbateri publice europene și pentru dialog și de aceea ne bucurăm foarte tare să fim aici astăzi. Avem astfel prilejul să explicăm politica guvernului nostru în ceea ce privește azilul și să ascultăm părerile membrilor Parlamentului European. Bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Danemarca este din totdeauna un campion al valorilor europene și al drepturilor omului. Am căutat activ soluții europene la criza migrației și a refugiaților pentru guvernul danez este foarte important ca pentru a evita orice înțelegere greșită a inițiativelor noastre să uh, facem această prezentare în daneză, în limba noastră maternă, ca să vă dăm cât mai multe detalii despre propunerile noastre. Așa că acum trec la daneză. Voi spune mai întâi uh, câteva cuvinte despre principalele provocări legate de această criză a migranților și a refugiaților. În ultimii ani au apărut tot mai multe crize, conflicte, războaie și asta înseamnă și în Ucraina, și în Siria, și în Irak și asta înseamnă că pe lângă criza economică pe care a parcurs Europa, am văzut că mulți tineri își caută un drum în viață. Cam 1,5 milioane de oameni au traversat frontierele Uniunii în mod ilegal în 2015 și se anticipează că tot atâți vor veni și în 2016. Vorbim de foarte mulți oameni. În Europa acest lucru creează presiuni foarte puternice asupra țărilor noastre. Știm cu toții care sunt provocările la frontierele externe și interne, unde se găsesc foarte mulți refugiați, migranți care vin în Europa și vedem că sunt grupuri mari de oameni și în stațiile și în gări și pe autostrăzi și așa mai departe. E ceva ce nimeni n-ar fi crezut că se poate întâmpla acum câțiva ani, dar iată, se întâmplă și e nevoie de soluții comune pentru Europa. Fără un răspuns comun european nu putem să încheiem această criză. Din păcate, nu e ușor să găsești astfel de soluții. Europa trebuie să fie unită și sunt sigur că dumneavoastră, membrii Parlamentului European, veți juca un rol foarte important. Nu putem să acționăm singuri. Deja în țările noastre ne străduim foarte tare să gestionăm cât mai bine situația. Și în Danemarca, inclusiv, guvernul danez ia această situație foarte în serios. Suntem unul din cele cinci guverne din lume care um, își respectă angajamentul luat în ONU să ofere 0,7% din PIB pentru uh, ajutor pentru dezvoltare și ajutăm și țările vecine și refugi- asta înseamnă și refugiați, dar și țări vecine care se confruntă de asemenea cu mulți refugiați. În septembrie 2015, guvernul danez a pus la dispoziție 100 de milioane de euro pentru a se găsi soluții europene comune în ceea ce privește migrația și Noi uh, considerăm că soluțiile trebuie căutate împreună și cu partenerii din Africa. Cred că nimeni nu se îndoiește de nevoia de a căuta soluții internaționale la provocările complexe cu care ne confruntăm și cu aceasta. Aș vrea să dau cuvântul colegei mele, care vă va spune mai multe despre inițiativele guvernului nostru în materie de refugiați. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați făcut-o să venim să vă vorbim astăzi. Mă bucur foarte tare că sunt aici și că vă pot oferi o prezentare mai detaliată a unora dintre uh, măsurile prevăzute de guvernul de danez în ceea ce privește migrația și azilul. Sper că voi uh, lămuri puțin aceste lucruri și că vă voi aduce uh, o explicație mai precisă în legătură cu alegerile făcute de guvernul nostru cum spunea și colegul meu, e foarte bine să, și foarte important să evităm ca măsurile pe care vrem să le luăm să fie greșit înțelese. Deci voi continua și eu în daneză. Așa cum spuneam, îmi voi permite să mă folosesc de prilejul oferit astăzi aici pentru a lămuri câteva detalii despre măsurile luate de guvernul danez, în special două măsuri care au stârnit foarte mult interes și preocupări la nivel internațional. Mai întâi, este vorba de inițiativa de a confisca bunuri ale solicitanților de azil și, de asemenea, propunerea de a întârzia reunirea, reîntregirea familiilor. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce a făcut Danemarca pentru a reacționa bine la provocările actuale și aș vrea să vă arăt și cum primim refugiații în Danemarca. În primul rând, Danemarca deja contribuie foarte mult la rezolvarea provocărilor actuale în ceea ce privește migrația și azilul în general. Danemarca a primit în 2015 mai mult de 21.000 de refugiați. Suntem una din cele 10 țări din Europa care primește cei mai mulți refugiați pe capita raportat la locuitori. În 2014 uh, am avut 15.000, în 2016 ne așteptăm la 26.000, deci aceasta este prevederea noastră legată și de bugetul pentru 2016. Am primit, deci, numere foarte mari, ceea ce e foarte mult și în sine, în absolut, dar și raportat la populație. Deci, noi contribuim foarte mult și cu ajutor și la ajutorul umanitar, deci noi ne achităm de datoria noastră în fața acestor probleme. Societatea daneză, ca și uh, cea din alte țări nordice, oferă cetățenilor acces la sistemul de asigurări sociale în mod gratuit, medicamente uh, gratuite, școlarizare uh, gratuită și chiar ajutor pentru șomeri. De asemenea, îi primim bine pe solicitanții de azil, ne asigurăm că sunt primiți în condiții bune, decente, că sunt tratați cu respect și că se bucură de uh, ajutor corespunzător pe perioada cât sunt solicitanți de azil. Persoanele respective sunt de asemenea ajutate să se integreze în societate. Cei care primesc un permis de ședere sunt încadrați într-un program de trei ani care înseamnă sprijin pentru a învăța limba și ajutor pentru a-și găsi o locuință, ajutor, asistență medicală, acces la educație, ca și ceilalți cetățeni. Sunt convinsă că îi tratăm corect pe solicitanții de azil și pe refugiați și dacă facem o comparație cu sistemele din alte state membre, ajungem la aceeași concluzie. Dacă îi ajutăm pe refugiați, aceasta este pentru că punem în, transpunem în realitate un principiu de bază, să-i ajutăm pe cei care nu se pot ajuta singuri. Mai există însă un alt principiu care spune că cei care se pot ajuta singuri nu trebuie să fie ajutați de stat. Acesta e un principiu fundamental, cred, nu doar în Danemarca, ci și în alte state membre și aș vrea să subliniez și că acest principiu de bază e valabil și pentru cetățenii danezi și pentru solicitanții de azil care ajung în Danemarca. Sistemul de asigurări sociale va uh, susține uh, persoanele care au nevoie de acest lucru, dar dacă numărul acestora crește foarte mult, înseamnă că vor exista și consecințe economice. Am văzut un studiu recent al uh, femeii și se arată că noi avem, uh, suntem pe locul 2 ca și uh, cheltuieli cu refugiații față de PIB. Subliniez acest lucru deoarece mi se pare important să nu uităm că atunci când ne gândim la inițiative concrete în ceea ce privește refugiații, observăm că mai multe țări europene și-au modificat legislația privind azilul sau au propus modificări care să intre în vigoare în 2016 pentru a reacționa la fluxurile mai mari. Mulți, deci, și-au uh, pus la punct politica privind azilul sau urmează să facă acest lucru. Și vreau să spun că acest lucru s-a făcut de nevoie. Sunt țări care sunt foarte deschise la a primi solicitanți de azil și refugiați, dar care au fost forțate să uh, introducă și măsuri restrictive și același lucru e valabil și pentru Danemarca. Dacă ne gândim la provocările economice pe care le pot genera uh, fluxuri atât de mari de refugiați, în combinație cu condițiile generoase din Danemarca, au făcut ca guvernul nostru să se gândească la anumite măsuri pentru a reduce presiunile uh, asupra sistemului din Danemarca. Unele dintre aceste inițiative au stârnit foarte multe dezbateri și, din păcate, au apărut și interpretări greșite, în special în legătură cu legislația introdusă în 2000 15 în decembrie, și mulțumesc încă o dată acestei comisii pentru prilejul pe care ne-l dă să oferim câteva explicații. Inițiativele despre care vorbim și care vor fi adoptate mâine în Parlamentul danez se bucură de sprijin legislativ considerabil și că cei care susțin propunerile reprezintă principalele patru uh, grupuri politice din Parlamentul European. De asemenea, să vă spun acum câte ceva despre măsura de confiscare a bunurilor solicitanților de azil. Cei care vin pe durata cât este analizată cererea, cererea lor și au cu ei bunuri, atunci trebuie din ele să-și acopere cazarea și hrana. Așa se întâmplă și acum. Se întâmplă de mult acest lucru. Un solicitant de azil în prezent trebuie să spună autorităților cu ce bunuri vine și dacă acestea pot să acopere cheltuielile de întreținere. Propunerea de legislație care a fost făcută în 15 decembrie 2015 de posibilitatea autorităților să inspecteze bagajele solicitanților de azil și să confiște bunuri care ar putea să le acopere costurile de întreținere pe durata analizării cererii. Asta nu înseamnă că solicitanților de azil li se au toate lucrurile cu care vin, ci vrem să ne asigurăm că se respectă principiul echității. Și de aceea guvernul nostru a propus următoarele lucruri, foarte simple. Vrem să aplicăm aceleași reguli pe care le avem pentru cetățenii danezi și refugiaților. Cei care dispun de uh, bani, cu diferența că față de cetățenii danezi, refugiații sunt avantajați, pot să păstreze mai mulți bani sau mai multe valori. Cei care vin cu bani pot să rămână cu aproximativ uh, cam 1300 de euro în echivalentul în coroane și tot ce depășește această sumă va fi confiscat pentru a plăti cazarea și masa pe durata procedurii de azil. Dacă vin și cu alte obiecte în afară de bani, persoana poate să păstreze obiecte de valoare sentimentală care au valoare de până în 10.000 de coroane. Obiecte de valoare mai mare vor fi confiscate pentru a acoperi costurile cu cazarea și hrană pentru persoana respectivă. Din perspectiva daneză, considerăm că 10.000 de coroane sau 1.300 de euro reprezintă un prag corect, o sumă limită corectă, dacă ne gândim la cifrele care au circulat în presa internațională. Cred că și alte țări au reguli asemănătoare. Există limite asemănătoare de 350 sau 750 de euro. Și, insist, bunurile cu valoare sentimentală, care sunt importante pentru persoana respectivă, nu pot fi confiscate. E vorba de verighete, inele de logodnă și altele. Din păcate, a fost foarte greșit înțeles. Dacă spunem că vom confisca obiecte de valoare sentimentală e ceva fals. De asemenea, străinii care doresc să se opună confiscării pot să se uh, adreseze instanțelor daneze. Mulți solicitanți de azil nu vin cu prea multe obiecte și doar ceva bani și, bineînțeles, îi vor putea păstra, dar dacă sunt și refugiați care vin cu suficiente bunuri sau suficienți bani care să acopere costurile de întreținere, atunci aceia vor fi confiscați. Și mai subliniez că accesul și posibilitatea ca poliția să controleze un refugiat uh, sau un solicitat de azil uh, va fi extins. Acum se pot examina bagajele pentru a căuta documente care să ateste identitatea persoanei și proiectul de lege spune că poliția va folosi aceeași procedură și pentru a constata dacă persoanele au lucruri de valoare cu ei. Iar inițiativa de întârziere a reîntregirii familiale, ei bine, cei care se bucură de protecție provizorie, care încă nu au primit o prelungire după un an a permisului de ședere, primesc acest statut de protecție provizorie pentru că situația din țara lor de origine este riscantă cei care au solicitat azil conform regulilor actuale primesc numai în măsură de 20% protecție temporară. Cei care primesc statutul de refugiat conform Convenției Uni- ratificate de Uniunea Europeană nu vor primi uh, statut de protecție temporară. Și în plus, guvernul a mai propus să se întârzie reîntregirea familiei pentru cei care au protecție temporară. Deci în primii trei ani, până la urmă, nu va fi posibil să fie reîntregită familia. Ceea ce înseamnă că Noi ne respectăm în continuare angajamentele internaționale, adică autoritățile daneze vor face o analiză de la caz la caz a fiecarei cereri, așa cum s-a angajat la nivel internațional. Reîntregirea familiei se va putea face atunci când uh, vor fi fost examinate toate cererile și se va constata că și noul proiect de lege respectă și nu va intra în contradicție cu alte angajamente internaționale. Și aș vrea să spun și doamnei președinte și membrilor comisiei încă o dată că în situația actuală cu sosiri foarte mari de refugiați și solicitanți de azil înseamnă o mare presiune asupra sistemului nostru. Nu există o soluție simplă, ușoară, Trebuie doar cu toții să reacționăm împreună. Și sunt de părere că măsurile acestea doar arată cât de dornic este guvernul danez să găsească soluții comune la aceste probleme. Sper că explicațiile noastre v-au oferit suficiente detalii ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba și cum Uh, îi tratăm noi pe refugiați și migranți. Doamna președinte, vă stau la dispoziție pentru întrebări din partea dumneavoastră și a membrilor comisiei. E... Și așteptăm cu nerăbdare orice observații. Vă mulțumim foarte mult și acum trecem direct la Comisia Europeană, domnul Ryan din partea de jehom. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte și le mulțumesc și reprezentanților din Danemarca pentru aceste explicații în ceea ce privește măsurile plănuite care urmează să fie adoptate în viitor în Danemarca. Prima remarcă preliminară pe care aș dori să o fac este următoarea. Comisia nu a avut ocazia să studieze în detaliu măsurile care au fost planificate în Danemarca. Cu siguranță, în timp util, vom uh, analiza mai cu atenție măsurile care sunt adoptate. Comisia, cu toate acestea, ar spune ca un prim punct că dar în același timp și ca să ne reamintim în această comisie faptul că Danemarca nu intră sub legislația Uniunii Europene în ceea ce privește azilul, în afară de regulamentul Dublin și regulamentul Eurodac, la care și Danemarca participă, din cauza că e vorba de legislație internațională și nu europeană. Și mai mult, Danemarca de aceea nu este obligată la nimic în ceea ce privește directiva privind condițiile de primire adică acele condiții de primire care trebuie date solicitanților de azil și același lucru este valabil și pentru celelalte instrumente din legislația UE privind azilul. Comisia reamintește faptul, așa cum a făcut-o și Danemarca, care a subliniat faptul că Danemarca are obligații legislative în ceea ce privește legislația internațională, mai ales uh, Convenția 951 de la Geneva și Euro și Convenția Europeană privind drepturile omului mai ales în ceea ce privește confiscarea bunurilor, acest, aceste norme existente la nivel internațional sunt cele care spun că asemenea confiscarea bunurilor e compatibilă cu legislația internațională doar dacă această confiscare este una atât proporțională cât și necesară. Comisiei s-au dat asigurări, cred, prin uh, aceste prezentări făcute de reprezentanții guvernului danez că există această intenție de a se alinia la toate obligații internaționale în Danemarca, atât în ceea ce privește confiscarea bunurilor, cât și întârzierile privind reunificarea familială. Și mai mult, Comisia ar dori să sublinieze faptul că chiar și un stat membru care are obligativități în ceea ce privește legislația privind azilul și un astfel de stat membru care are obligații juridice ar pune în aplicare o confiscare a bunurilor într-un mod asemănător și Comisia ar trebui să analizeze în detaliu asemenea măsuri mai ales în ceea ce privește directiva privind condițiile de primire. Și spunem că în această directivă este prevăzută posibilitatea ca un stat membru să facă un test, să testeze ce fel de beneficii pot fi oferite unui solicitant de azil. totul să se supună condiției că solicitanții de azil nu au suficiente mijloace astfel încât să aibă un standard de viață adecvat stării de sănătate și astfel încât să se poată întreține. Comisia ar mai adăuga o observație de natură generală și anume următoarea. Comisia înțelege pe deplin provocările mari cu care are, au de-a face acum toate statele membre, incluzând aici și Danemarca, iar reprezentanții din Danemarca ne-au explicat într-adevăr că numărul de solicitanți de azil pe care a primit Danemarca în ultimii ani a fost uh, foarte mare, mai ales dacă e să facem o comparație cu celelalte state membre în general mai ales dacă facem o comparație în ceea ce privește termen per capita. Comisia înțelege de asemenea că e nevoie să fie prevenit abuzul în sistemul de azil în Uniunea Europeană, adică să fie reduse beneficiile pentru persoanele care nu au nevoie de protecție și să nu mai fie încurajate să vină în Uniunea Europeană. Și de asemenea să fie reduse beneficiile pentru solicitanții de azil care își doresc să se mute între statele membre, să facă mișcări secundare. În același timp, Comisia ar dori să sublinieze și faptul că solicitanții de azil sunt de multe ori persoane vulnerabile și valorile, bunurile pe care le au cu ei, de multe ori reprezintă singurele bunuri pe care au reușit să le ia cu ei înainte să fugă din țara de origine, să fugă din calea persecuției sau din calea războaielor și aceștia sunt factori de care trebuie neapărat să se țină cont atunci când se face orice fel de politică în orice stat membru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ryan. Acum dau cuvântul coordonatorilor. Aș dori să repet ce am spus la începutul acestui punct de pe ordinea de zi și anume că vom avea, îi vom asculta întâi pe coordonatorii din fiecare grup politic pentru două minute fiecare, apoi vom da din nou cuvântul celor doi miniștri și apoi doar dacă ne mai rămâne timp vom avea o a doua rundă de întrebări. Trebuie să repet acest fapt pentru că până acum avem 13 intervenții pe listă, 13 vorbitori și vă spun acum pe cine avem pe listă și voi închide lista după aceea. Și voi închide acum lista. Vă citesc numele și după aceea vedem dacă vom avea sau nu timp. Deci, Valero, Mrs. Lauristin, Mrs. Infeld, Mrs. Mr. Peterson, Mrs. Okan, Mrs. Post, Mrs. Gomez, Mr. Voigt, Mr. Michel, Mrs. Jolie, Mrs. Corazza Beard, Mrs. Kienge, and Mr. Jurek. So uh, I don't know whether you will get nu știu dacă vom avea timp să trecem prin întreaga listă. Sunt convinsă că nu fiecare va avea timp să vorbească dar vă puteți ajuta unii pe ceilalți intervenind foarte pe scurt. Așa că, în primul rând, coordonatorul din partea PP, doamna Mațola. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a spune, grupul nostru spune că contextul este foarte important în această dezbatere. Cu toții am auzit poveștile, unii ne-au îngrijorat unele ne-au îngrijorat pe fiecare dintre noi și e clar că această discuție ne va ajuta să vedem cum stau lucrurile. Așa cum ne spuneați și dumneavoastră, doamnă ministru, și anume anul trecut Danemarca a, fost, a primit cei mai mulți solicitanți de azil și mai ales în ceea ce privește solicitanții de azil din Siria per capita. Uh, Observăm că ați acceptat și uh, cota de refugiați din partea ONU și deși există un opt-out în Danemarca în ceea ce privește legislația UE privind azilul, cum ne spunea chiar acum Comisia, Danemarca participă voluntar în sistemul de relocare al UE, chiar dacă acest lucru nu este făcut întotdeauna de alte state membre. Din partea PP-ului, poziția noastră e următoarea. Solicitanții de azil, ca toți ceilalți, trebuie să fie tratați cu demnitate, iar acest punct este unul esențial și apoi, cum am auzit, serviciile de imigrație au obligația să se asigure că solicitanții de azil primesc sprijinul de care au nevoie în timp ce le este procesat dosarul. Acest lucru include servicii de sănătate și, de asemenea, și cazare. Scopul principal este să ne asigurăm că cei care au într-adevăr nevoie de ajutor primesc sprijinul necesar. Statul danez de ajutor de asigurări sociale, cum îl înțelegem noi, se bazează pe faptul că cei care nu se pot îngriji singuri vor primi sprijin din partea societății și autorităților. Cu toate acestea, cei care au asemenea mijloace pot să se să întrețină sigur. De exemplu, acest lucru e valabil și pentru cetățenii danezi șomeri, cât și pentru uh, solicitanții de azil. Eu nu voi intra acum în uh, detalii în ceea ce privește acest sistem din Danemarca. Ea trebuie să decide acest lucru odată ce sunt respectate principiile internaționale. În ceea ce privește subiectul pe care îl dezbatem acum, din ce am înțeles eu, guvernul danez a propus să fie modificată legislația națională astfel încât să asigure că orice bunuri personale cu valoare sentimentală nu vor fi confiscate de la solicitanții de azil. Acest lucru e foarte important și Comisia a spus și ea că cu toții vom uh, fi foarte atenți la ce se întâmplă în acest sens. În ceea ce privește procedura, credem că la reuniunea coordonatorilor de pe data de 1 februarie, credem că e un for foarte bun în care putem să luăm o decizie. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Sipă, are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc guvernului danez pentru că a fost dispus în termen atât de scurt să vină aici alături de noi în această comisie, astfel încât avem posibilitatea să verificăm niște lucruri care apar în presă. Ați început, domnule Jensen, spunându-ne că de luni s-a ajuns la o de luni se încearcă să se ajungă la o soluție europeană care încă ne lipsește, da, aveți dreptate și noi deplângem acest fapt și pe dumneavoastră v-aș întreba ceva, ceva ce am întrebat um, deja și celelalte guverne și pe guvernul meu și anume ce fel de eforturi faceți dumneavoastră astfel încât să influențați și alte state membre, astfel încât într-adevăr toate cele 28 de state membre să își ia partea de de responsabilitate care le revine. Și în ceea ce privește ceea ce se întâmplă cu uh, refugiații în Europa, dar și ce am putea să facem în afara Europei, în statele de origine și de tranzit, pentru că vedem că există foarte puțină responsabilitate asumată de state. Apoi, azilanții care ar trebui să fie uh, tratați la fel ca cetățenii europeni, da, ne-ați făcut deja niște, uh, ne-ați dat deja niște exemple în acest sens. În procedura de azil să vorbim despre un tratament egal e dificil și asta pentru că proprii noștri cetățeni atunci când pot să primească sprijin, trebuie să primească o locuință, să primească tot ce au nevoie, dar acest lucru nu e valabil și pentru solicitanții de azil. Și de aceea aș ruga în acest moment Comisia să ne spună dacă nu există posibilități astfel încât să avem astfel de dezbateri într-un mod proactiv și în alte state membre ca și alte state membre să se gândească sau poate fac deja acest lucru, um, ce, um, adică ceva legat de confiscarea bunurilor um, solicitanților de azil. Ministrul pentru integrație a spus că solicitanții de azil care au uh, bunuri uh, mai valoroase decât uh, cetățenii danezi Există o altă sumă și m-ar interesa să știu care e aceasta pentru cetățenii dumneavoastră. Și o ultimă întrebare are de a face cu reunificarea familiei. Înțeleg, bineînțeles, problema și anume că mai puțin de jumătate din statele europene și-au asumat responsabilități în acest sens și de aceea răiesc o serie întreagă de probleme. Pe de altă parte, trei ani fără a fi aproape de familie sunt dificili, e dificil și pentru a te integra într-o societate. Și de aceea, în acest Aș dori clarificări în acest punct și aș vrea să existe astfel de dezbateri și în alte state membre, pentru că cei care fug din cauza persecuției și războaielor, aceștia încă se tem de foarte frică că familia lor trăiește în aceeași situație dificilă în care au trăit și ei și de aceea cred că e un punct pe care trebuie neapărat să-l mai discutăm. Înainte să dau cuvântul următorului vorbitor, dacă nu vă veți, nu vă veți încadra în timp, atunci colegii dumneavoastră nu vor mai avea timp să-și adreseze întrebările. Cu cât vorbiți mai mult, cu atât mai puțin vor interveni. Vă rog să întrelegeți. Domnul Vistis, care îl înlocuiește pe domnul, domnul Kirkop, vă rog. Vă mulțumesc. Din partea grupului ECR vorbesc. E, noi credem că aceste domenii de politică țin de competențe naționale și de aceea nu ne face plăcere că vă aflați astăzi aici. Danemarca are un opt-out care a fost confirmat de cei care au votat, dar din moment ce am decis să invităm guvernul danez și ei se află acum aici, vreau să le pun și o întrebare. Ați spus că suntem în top 10 când vine vorba de primirea de refugiați și suntem pe locul 2 în ceea ce privește acordarea de bani. Suntem cei care investesc cel mai mult în ceea ce privește refugiații în zona noastră. Suedia și două landuri germane Bavaria și Baden-Württemberg au astfel de reguli în ceea ce privește confiscarea bunurilor pentru a plăti pentru șederea refugiaților. Așa că noi suntem cei care contribuie foarte mult la o soluție comună pentru criză. Însă guvernul danez se așteaptă ca cele 20-25 de state membre care fac mai puțin să ajute pe refugiați vor reuși să suplinească acest vid sau ce se va întâmpla sau cum va reacționa Comisia după ce se termină audierea de azi. Aș dori să știu ce are de spus guvernul în acest sens. Vă mulțumim, doamna Wikström are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc dumneavoastră, cei doi miniștri, că ați venit la această reuniune. Eu cred în dialog și cred în subiecte dificile. Prietenii întotdeauna trebuie să-și dea o mână de ajutor și să discute, așa că vă mulțumesc că vă aflați aici. Ca membru suedez vreau să încep a spune cât de rău îmi pare pentru decizia suedeză de a reintroduce control la graniță între statele noastre. De decenii cetățenii noștri s-au dus uh, liber de la Copenhaga la Malmo, dar acum vedem că există această graniță și nu pot decât să regret acest fapt. Din moment ce Europa nu are un sistem de împărțire a responsabilităților în ceea ce privește refugiații, situația se înrăutățește. Toate statele membre intră în competiție să fie cât mai puțin atractive pentru refugiați, sperând că astfel ei vor pleca altundeva. În Suedia, au spus că trebuie să se ajungă la standardele cele mai mici aprobate de Uniunea Europeană și Danemarca a făcut acțiuni care par să meargă și mai departe. Aceste cazuri nu sunt cazuri izolate. Eu mă tem că observăm un efect de domino în Uniunea Europeană țară după țară renunță la umanitate. În ceea ce privește confiscarea bunurilor acelora care caută protecție internațională sau limitarea drepturilor în ceea ce privește reunificarea familială a persoanelor care își au reședința în Germania de trei ani. Niciodată nu vă reuși să mă convingeți că asemenea acte sunt responsabile sau proporționate. Nu contează cât de gravă e situația sau cât de mare presiunea. Noi suntem cea mai bogată regiune de pe planetă și dacă noi nu ne asumăm responsabilități, atunci cine să o facă? Spuneți-mi. Aceasta ar fi una dintre întrebările mele și din moment ce nu găsim o cale prin care să împărțim responsabilitățile, vom continua să avem aceste dezbatere. Acum sunteți dumneavoastră, mâine un alt guvern. Sunteți de acord că acum, pur și simplu, uh, mergem cu toții în jos în ceea ce privește standardele de primire a solicitanților de azil. State membre ca al dumneavoastră sunt cele care duc standardele și mai jos, astfel încât țara să devină tot mai puțin atractivă migranților. Sunteți de acord? Sunteți de acord că vorbim de un cerc vicios din care trebuie să ieșim? Și dacă sunteți de acord cu acest fapt, atunci dumneavoastră, guvernul dumneavoastră, va veni alături de Parlamentul European, Comisia Europeană și alte forțe din Europa, astfel încât să inversăm această situație și să găsim niște soluții pragmatice pentru a opri această evoluție. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit astăzi alături de noi și îmi cer scuze că am uh, trecut uh, cu 30 de secunde timpul acordat. Mulțumim, vă mulțumim, doamnă Wikström, doamna Ernst are cuvântul. Da, mulțumesc, tocmai pentru că Danemarca este una din regiunile cele mai bogate din Europa, pentru că Danemarca a avut o politică bună timp de ani întregi în ceea ce privește uh, solicitanții de azil și a făcut foarte multe în ceea ce privește drepturile omului. Tocmai de aceea e atât de dezamăgitor că vine un asemenea mesaj din Danemarca și în ceea ce privește aceste măsuri legislative care merg în direcție total greșită. Trei întrebări. În primul rând, în ceea ce privește reunificarea familiei, în sistemul dumneavoastră și prin ceea ce încercați să faceți, se poate ajunge ca la trei ani, după aceea până la cinci ani, uh, când se face recunoașterea, persoanele locuiesc separate. Rămân aceste familii separate. Pot să rămână sau trebuie să rămână separate. Și apoi, ce părere aveți despre faptul că o persoană importantă la nivel european a zis că nu merge cu articolul, mână în mână cu articolul 8 și nici în ceea ce privește drepturile copilului? Sunt încălcări în acest sens. Apoi, în ceea ce privește confiscarea bunurilor de poliție, ne-ați spus despre acestea. La ce fel de autorități ajung acești bani? Ce faceți cu banii confiscați? și apoi pe ce principiu vă asigurați că aceste bunuri confiscate sau să spunem uh, bunurile personale care nu trebuie să fie date mai departe, care sunt aceste valori personale, pe ce bază sunt ele stabilite, aș dori să știu. Și apoi uh, fac o comparație cu ce se întâmplă cu șomajul în Germania, cu Hartz IV, cu oameni din alte state membre care au dreptul la venituri. Uh, dar totuși vedem o diferență aici și anume faptul că aceștia, azilanții sunt cei care au venit cu ultimele bunuri pe care le mai aveau, ei nu mai au nimic altceva și dumneavoastră vorbiți totuși aici de o comparație, de o proporționalitate. Apoi, conform articolului 1 alineatul 1 din Convenția privind dreptul omului din Uniunea Europeană și aici observăm o încălcare. Apoi, solicitanții de azil nu au, nu au voie să trăiască în afara azilurilor. Cum înțelegeți dumneavoastră articolul 7 din Convenție și articolul următor, unde oamenii care solicită azil nu trebuie să fie tratați mai prost față de alți străini? Mulțumesc! Doamna Sargentini are cuvântul. Chair, and thank you for... Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc miniștrilor pentru prezență. Înțeleg că cel puțin unul dintre dumneavoastră lipsește de la Consiliul Jai de la Amsterdam. Ne cerem scuze pentru acest lucru. Într-adevăr, nu există soluții rapide sau ușoare. Aveți dreptate. Dar atunci când ne uităm la soluții pentru statele membre individuale, acest lucru ar putea să aducă o gestiune în interiorul Uniunii Europene a fluxului de migranți. Vedem că un stat membru acționează, altul răspunde. Austria propune cote, uh, controlele de pașapoarte pe port, podul Öresund și acum propunerea dumneavoastră. Vedem că ICNUR și Comisarul pentru Drepturile Omului de la mm, ONU au criticat puternic propunerile dumneavoastră. Uh, Sublinează Convenția ONU cu privire la dreptul copilului în ceea ce privește reîntregirea familiei în legătură cu uh, dreptul la demnitate și spiritul convențiilor de la Geneva atunci când vine vorba de confiscări. Uh, veți viza diferit transferul de persoane în viitor, este mult mai ușor să, deți, să se de, rețină refugiații după uh, uh, ajungerea în Danemarca. Ați ținut cont de aceste critici din partea ICNUR și a ONU. Cum uh, vedeți îngrijorările care apar acolo atunci când acțiunile individuale ale statelor membre ne îndepărtează de uh, o cale umanitară de a gestiona acest uh, flux de refugiați? Și cum uh, uh, vedeți propunerea dumneavoastră din această perspectivă? Nu există o soluție pentru fluxul de migranți pacea mondială ar fi o soluție, însă nu este posibilă în acest moment. Deci acum trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să gestionăm lucrurile. Însă dacă un stat membru face un lucru și alt stat membru face altceva, creăm, creăm o situație asemănătoare cu caleul uh, peste tot în Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă un risc pentru securitatea noastră. Doamna Ferrara. Mulțumesc, domnul președinte. Le mulțumesc și eu, domnului Jensen și doamnei Stoiber. Cred că suntem de acord în legătură cu principiul de bază, egalitatea de tratament între solicitanții de azil și cetățenii de rând. Uh, Bineînțeles că vrem să avem o abordare realistă și cred că pot să existe discriminări în sens invers. Știu că există situații în care solicitanții de azil și imigranții trăiesc în situații de sărăcie extremă, de dificultăți extreme, cazuri în care primesc uh, așa, o sumă de bani de buzunar și că locuiesc în și unii spun că locuiesc în situații mai bune decât anumiți cetățeni italieni. Trebuie să uh, găsim un echilibru pentru a-i proteja mm, și pe cetățenii noștri, cât și pe solicitanții de azil. Însă, în legătură cu situa- propunerea dumneavoastră, se prevede o confiscare a bunurilor solicitanților de azil. Nu știu care este situația pentru cetățenii danezi. Nu știu dacă această limită de 1300 de euro uh, la ce se aplică. În cazul unui cetățean danez, se prevăd de asemenea perchiziții și anchete pentru a verifica dacă veniturile lor nu depășesc 1300 de euro. Dacă nu, atunci înseamnă că nu există o egalitate între cetățenii danezi și solicitanții de azil. Este clar că este vorba de măsuri discriminatorii. Mă bucur că ne-ați explicat că uh, Bunurile cu valoare sentimentală nu pot fi confiscate, pentru că altfel riscăm să ne regăsim în situații care ne vor aminti de anumite evenimente foarte nefericite din trecut. Deja s-a vorbit despre uh, Convenția ONU în legătură cu protecția copiilor, uh, problemele ridicate de către Consiliul Europei, este adevărat că ar exista un opt-out din, în cazul Danemarcei, Danemarcei, după cum a reamintit reprezentantul Comisiei Europene. În orice caz, vă invit la foarte multă prudență în aceste măsuri. Domnul Fontana, da, există anumite date tehnice care mi-au uh, ațețat curiozitatea. Aș dori să știu ce procent din persoanele care solicită azil în Danemarca și sper că aveți răspunsul, ce procent din solicitanții de azil sunt într-adevăr refugiați? Și după aceea, dacă se introduce o solicitare care nu îndeplinește condițiile necesare, ce faceți în uh, această situație? Uh, doamna Ferrara spunea că Italia că în Italia anumiți refugiați uh, erau cazați în hotele de 3 sau 4 stele. În ce uh, condiții trăiesc solicitanții de azil care ajung pe teritoriul dumneavoastră și cum când uh, se hotărăște dacă ei trebuie să fie considerați ca refugiați politici sau nu. Nu cumva ar trebui o cooperare între statele europene pentru a controla persoanele care ajung la granița Europei, pentru a ști deja de la frontieră care sunt persoanele care ar putea să capete statutul de refugiat și să și persoanele care ar putea să fie uh, retimise înapoi. Domnule, domnule și domnul ministru, vă rog să fiți uh, succinți pentru că mai avem și alți colegi care doresc să intervină. Da, vorbi, voi vorbi și eu în limba daneză. Știți că politicienii danezi în Parlamentul danez pot să vorbească foarte rapid și foarte mult timp. Voi încerca însă să fiu succint. Știți, doamna Sipel, că am ajutat uh, celelalte state europene în cazul Siria, am participat activ la summitul de la Valeta pentru a ajuta statele africane, pentru a ajuta alte state să găsească modalități de a uh, face față valului de migranți. Am dori ca Comisia să prezinte acest pachet pentru frontiere și sperăm că și Parlamentul va trata acest pachet uh, care are elemente bune, multe elemente bune. Uh, unii care au întrebat în ce măsură Danemarca aplică convenția. Noi respectăm toate convențiile la care suntem semnatari și Vom evalua aceste propuneri îndeaproape și bineînțeles că ascultăm pe oricine care consideră că propunerile noastre pot fi criticate. Însă noi um, respectăm toate convențiile la care am aderat, doamne Wikström. Cred că această comisie din Parlamentul European poate să decide cine pe cine să invite la reuniunile sale și dau cuvântul colegii mele pentru restul întrebărilor. Vă mulțumesc. Am înțeles că există o dezbatere legată de regulile de reîntregire a familiei, pentru că prezența familiei este un element extrem de important și în cazul refugiaților, fără îndoială. Însă, dacă ești un refugiat obișnuit care vine în Danemarca sau uh, dacă ajunge în Danemarca ca și persoană persecutată, aceleași reguli se aplică, uh, se, se aplică reunificarea familiei, însă dacă ajungi în Danemarca și primești protecție temporară, ceea ce înseamnă că nu ai fost persecutat în mod personal, după cum am spus în observațiile mele introductive, ceea ce se aplică la în jur de 20% din solicitanți, atunci va trebui să aștepți puțin mai mult până la reîntregirea familiei. Însă, dacă ai fost persecutat personal sau dacă uh, vii ca un refugiat convențional, uh, au fost câteva comentarii în legătură cu tratamentul solicitanților de azil și ce drepturi au aceștia. Atunci când ajungi în Danemarca, ești cazat, ă, primești îngrijiri medicale, posibilitatea de a participa la activități în centrul de azil. Dacă vrei să înveți limba în daneză, de exemplu, primești toate cele necesare și uh, o anumită sumă de bani de buzunar. Uh, Așadar, eu consider că refugiații sunt tratați destul de bine în momentul în care ajung în Danemarca. S-a pus o întrebare în legătură cu această confiscare a bunurilor și tratamentul legal între cetățenii danezi și solicitanții de azil. Pe lângă modelul de bunăstare universal pe care îl avem, de protecție socială, există un principiu că dacă ai suficiente resurse pentru a uh, îți asigura traiul, trebuie să o faci. Acest lucru se aplică și cetățenilor daneze, danezi, cât și refugiaților. Este un lucru în vigoare din anii 90. Am stabilit o limită dacă intri cu bani uh, lichizi până la echivalentul de 10.000 de coroane, deci 1.300 de euro. Dacă ai mai mulți bani lichizi în numerar decât atât, acest uh, surplus poate să fie confiscat uh, dacă vii cu valori peste 10.000 de uh, coroane. Este vorba de aceeași limită care se aplică cetățenilor danezi dacă sunt șomeri și primesc asistență de la stat. Aceleași reguli se aplică. Dacă vine o familie cu doi adulți și trei copii, limita este de 10.000 de coroane pe persoană. Deci 50.000 de coroane valori și 15.000 de euro în numerar. Și bunurile cu valoare sentimentală și când pot fi acestea confiscate. Dacă aceste bunuri au valoare sentimentală sau personală, un, un inel de logodnă sau o verighetă, aceste uh, bunuri nu sunt confiscate în legătură cu măsura în care aplicăm convențiile internaționale acest lucru, în mod foarte clar, eh, l-am avut în vedere și considerăm că există argumente puternice pentru sistemul pe care l-am propus în ceea ce privește reîntregirea familiilor. Eh, considerăm că propunerile noastre corespund cu articolul 8 din Convenția pentru Drepturile Omului pentru că este vizată o perioadă de limitată de trei ani pentru persoanele care, se, care beneficiază de uh, protecție temporară. Permisele de ședere sunt acordate doar pentru un an și aceste măsuri sunt aplicabile doar persoanelor care beneficiază de protecție temporară. Persoanele care sunt uh, persecutate sau care aparțin convențiilor, uh, acestor persoane se aplică regulile obișnuite. Într-una dintre, dintre intervenții am auzit că dacă ar fi pace în lume, atunci nu am avea acest tip de probleme. Într-o lume globalizată, cum este cea în care trăim, în care atât în care informația este foarte ieftină și tra- traversează și călătorește foarte rapid, vom vedea uh, noi și noi fluxuri migratorii. S-a discutat foarte mult despre acest lucru în statele europene Așadar, nu este vorba de pacea în lume sau nu, pentru că ceea ce vedem în momentul actual este un flux major de persoane și toate statele trebuie să aibă o poziție în acest sens și să se gândească la regulile pe care le au în vigoare în legătură cu migranții. Este foarte clar că nu mai avem suficient timp pentru toate intervențiile, însă dacă rămâneți la un minut fiecare, pot, putem să facem o nouă rundă de vorbitori din, de la toate grupurile politice, însă doar atât timp avem la dispoziție. Așadar, vă rog să mă ajutați, încercați să vă limitați intervenția la un minut și uh, în acest fel vom putea avea o, încă o rundă de întrebări și răspunsuri. Doamna Corața Bilt, din partea PPE. Mulțumesc. Ați spus că trebuie să existe o politică comună pentru migrație europeană. Însă vă întreb cum intenționați să ajungeți la așa ceva, este pentru că venind din Suedia, aș dori să existe un dialog mai mare, mai bun între Suedia și Danemarca. În mod tradițional, am, noi sus, am susținut umanitatea și demnitatea și chiar dacă nu facem parte, faceți parte la, la toate convențiile. Oameni ca și mine se vor lupta pentru a avea din nou libertatea de, de circulație. Spuneți că vreți o politică comună, însă luați decizii naționale și aș dori să vă rog să faceți mai mult și cu finanțarea ce face Danemarca cu, legătură cu finanțarea uh, agențiilor internaționale ONU? Doamna Lauristin. Vă mulțumesc și eu vreau să mulțumesc miniștrilor pentru prezența lor, pentru că este important să avem informații directe, nu zvonuri și articole de presă. Eu vin din Estonia, care este un stat din aceeași regiune Ceea ce faceți dumneavoastră în Danemarca devine standardul pentru celelalte state din regiune și chiar mai departe. Deci ceea ce faceți devine un fel de numitor comun, nu este doar vorba de o soluție daneză. Și am cinci întrebări concrete. În primul rând, în legătură cu reîntregirea familiei și dreptul copiilor. Dacă un tată vine cu un bebeluș. Uh, Înseamnă că mama poate să fie departe de acest copil timp de trei ani. După aceea, în ceea ce privește uh, refugiații, aveți informații în legătură cu structura, care sunt veniturile lor. În al treilea rând, dacă vorbim despre proporționalitate, în lumea de astăzi uh, smartphone-urile aparțin de identitatea cuiva. A patra întrebare în legătură cu piața muncii, pentru că acest e lucrul cel mai important. Este adevărat că accesul la piața de muncă este lucrul cel mai crucial. Cum, va asigura, cum veți asigura accesul la piața muncii pentru aceste persoane, pentru că le dau posibilitate de a-și câștiga banii? To dwa szczegółowe pytania. Mulțumesc foarte mult. Două întrebări din partea mea referitor la contextul general chestiunii. În primul rând, câte persoane au ajuns în Danemarca în ultimii ani. Nu știu la ce uh, cadru cronologic uh, vă referiți, ultimii 10, ultimii 20 de ani, ultimii 15 ani. Asta ar fi prima întrebare. pe parcursul perioadei respective, câți dintre ei au primit cetățenie daneză? Câți au fost naturalizați și au primit uh, cetățenia sau și-au câștigat acești drept pentru că s-au născut pe teritoriul Danemarcei ca în familii de necetățeni? Aveți aceste informații? Acestea ar putea ajuta la înțelegerea situației actuale. Vă mulțumesc pentru informațiile prezentate astăzi. Categoric eh, sunt chestiuni pe care să le discutăm și pe viitor și e bine că guvernul danez și-a prezentat eh, poziția. Mulțumim. Doamna Entveld, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, dați-mi voie să urez bun venit, domnilor ministri, distinșilor miniștri prezenți aici. Am câteva întrebări. Cum definiți valoarea sentimentală? Dacă cineva călătorește mii de kilometri și riscă viața și probabil are o gentuță la el, presupun că orice obiectel e de valoare, altfel nu s-ar fi deranjat să le care. Și apoi, cum se cuantifică, ce parte a costurilor este acoperită de bănuții care sunt luați. Și asta e o întrebare nu doar pentru guvernul, dar ne știu că li se iau banii refugiaților și în alte țări, dar ar fi mai ieftin pentru toate țările vizate să aibă o, o politică europeană comună în loc de a lua câteva sute de euro de la un refugiat. <clears throat> Apoi, comparația cu cetățenii danezi eu nu înțeleg. Uh, cetățenii danezi ar putea să aibă alte obiecte de valoare mai mică pe care le pot da și ei au dreptul să lucreze, pe când refugiații nu au dreptul la muncă. Și ce face guvernul danez <clears throat> pentru a mișca lucrurile în direcția unei politici europene comune, ca să se evite acest haos în care fiecare guvern încearcă să ia măsuri una mai aspră decât cealaltă. Doamna Bior, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Coaliția acestor țări care fac eforturi comune spun că trebuie respectat dreptul internațional de azil, partidele de stânga din Suedia se opun acestei curse din prezent. Văd o cursă în direcția unei politici rasiste și xenofobe. Vedem reîntrăgirea familiei, care e valoarea umană aici ar trebui să fie pilonul central și nu e. S-au uh, criticat uh, aceste aspecte, dar instituțiile uh, care critică Danemarca, spuneți dumneavoastră că se înșală, nu ține seama de spusele lor, cred că trebuie să evităm deschiderea acestei cutii a Pandorei și trebuie să punem capăt acestei curse ca să nu se repete și în alte țări. Trebuie să respectăm modelul nordic în materie de gestionare a solicitațiilor de azil. Mulțumesc și eu. Uh, asemenea, colegei din Suedia, mi-e rușine de uh, legislație introdusă în țara mea. Bine, când doi se înșală nu înseamnă că al treilea are dreptate neapărat. După cum s-a spus deja, asistăm într-adevăr la persecuții cu titlu personal. E vorba de persoane care ar avea dreptul la azil în mod normal. Sunt persoane care fug din calea războiului. Nu e o persecuție personală, dar e o persecuție reală. Sunt oameni care fug dintr-o situație oribilă din Siria, din Irak. Nu pot să spună că sunt persecutați cu titlu personal, însă sunt personal vizați în contextul războiului. Sunt apoi tratați prost în țara de destinație pentru că nu li se dă posibilitatea să muncească, să-și câștige existența. Dar ce putem face? Sunt oameni care fug de război, nu sunt oare solicitanți legitimi de azil. Doamna Lindberg? Mulțumesc că ați venit aici. Cred că ce a spus dumneavoastră este perfect clar. Se ajunge în Danemarca, se ajunge în Suedia cu avere, nu câteva mii de coroane. Și e normal să se folosească acești bani pentru întreținerea personală, la fel și pentru un cetățean danez sau suedez. Eu când am o problemă, pot munci, nu? Poate <clears throat> am o mașină pe care pot să o vând, nu beneficiez de asistență socială când îmi vând mașina, atunci ce facem? Discriminare împotriva danilor și suedezilor? <clears throat> Sunt oameni care vin cu bani la ei trebuie să urmăm și noi exemplul danez în Suedia. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, nici nu ar trebui să le mulțumim acestor invitați de astăzi pentru că au venit aici să ne dea raportul și pentru așa ceva nu mulțumim. Astăzi ar trebui să, invitat să fie invitat guvernul german aici pentru că el are responsabilitatea pentru faptul că uh, Schengen și Dublin sunt acum încălcate. În primul rând, aș vrea să spun că există o, o, o situație asimilătoare în Germania în ceea ce privește studenții și ei primesc un tip de susținere, iar apoi la sfârșit când studentul are uh, Uh, dreptul de a munci, trebuie să ofere acești bani înapoi. Nu știu dacă se poate face acest lucru și în cazul solicitanților de azil, dar și pe mine, ca pe concetățenii mei, m-ar interesa și pe mine dacă aveți ceva uh, cifre și anume dintre, din uh, numărul de solicitanți de azil pe care le aveți, câte din dosare au fost rezultate și apoi cum stau uh, cifrele în ceea ce privește costurile și cum sunt acoperite în ceea ce privește migranții. Și da, m-am încadrat în timp. Then uh, it's your turn, uh, ministers. Please uh, try to be o să vă rog să încercați să răspundeți foarte pe scurt, dacă se poate. Cam în două minute ar trebui să trecem la vot. Aveți ceva timp la dispoziție, dar nu uitați că ne-am cam depășit programul. Mulțumesc! Am să încerc să mă exprim uh, într-o manieră extrem de concisă. În primul rând, mulțumesc pentru comentariile și pentru întrebările puse. Le mulțumesc celor care s-au declarat de acord cu politica adoptată de noi, dar la fel le mulțumesc și celor care nu sunt de acord, pentru că e bine să avem un dialog, e bine să avem un schimb de opinii și să eliminăm orice neînțelegere. Uh, doamna Corața Vielt, suntem de acord cu ideea de a avea o politică comună în materie de control la frontierele externe. Sprijinim ideea de a face mai multe eforturi în zona de vecinătate a Europei, pentru că acolo situația, într-adevăr, lasă foarte mult de noi sprijinim inițiativa britanică a unei conferințe a donatorilor săptămâna viitoare, ca să vedem cum putem oferi asistență uh, zonelor de frontieră. <clears throat> Am oferit 100 uh, de milioane de euro suplimentari anul trecut pentru a sprijini eforturile de stăvilire a migrației. Între 2010-2015 am dat un miliard și jumătate de euro ca asistență umanitară și în bugetul pentru anul viitor avem 245 de milioane alocate ca ajutor umanitar doar din partea Danemarcei, cea mai mare sumă alocată vreodată de noi. Nu sunt de acord, prin urmare, de cei care vorbesc de reduceri radicale aici. Nu, trebuie să găsim soluții care să, într-adevăr, să rezolve problema, să găsim reguli care, într-adevăr, se potrivesc Uh, sistemului tipic din fiecare zonă, inclusiv uh, sistemului nordic. Am să încerc și eu să răspund uh, la întrebările mai precise care au fost puse. Cum definim valoarea sentimentală, de exemplu? Doamna Intveld întreba. Azilantul face o declarație în acest sens dacă spune că ceasul respectiv sau inelul are valoare sentimentală, atunci considerăm că da, are valoare sentimentală și, în ultimă instanță, tribunalul poate examina această chestiune. S-a mai pus o întrebare referitor la telefoanele mobile. Li se permite să le păstreze? Și s-a discutat reîntregirea familiilor și regulile în acest sens. Există trei categorii. Persoane care fac obiectul unor persecuții cu caracter personal. Ei beneficiază de reîntregirea familiei, la fel și refugiații convenționali, însă cei care beneficiază de protecție temporară, în cazul lor, există o întârziere în materie de reîntregirea familiei. Ca să contextualizez, anul trecut cam 20% dintre solicitații de azil 20% dintre ei au avut acest statut de protecție temporară. Sigur, am ascultat cu atenție și criticile formulate aici. Am ascultat și întrebările care au fost puse și sper că am clarificat suficient de bine propunerile noastre. Însă, încă o dată, aș sublinia următorul aspect. este convingerea noastră fermă că da, convențiile internaționale trebuie respectate, pentru că suntem semnatari acestor convenții internaționale și le vom respecta. Și există argumente extrem de puternice care vin în sprijinul sistemului propus de noi. În materie de reîntregire a familiilor, măsurile propuse de noi se aliniază la articolul 8 din Convenția privind dreptul refugiaților. Două treimi Trei pătrimi din Parlament au sprijinit aceste măsuri. E vorba de un vot care, practic, se suprapune cu marile blocuri politice de la noi. Există un sprijin politic larg, prin urmare, în Danemarca și un sprijin uh, larg, inclusiv reflectat în structura reprezentării noastre în acest Parlament. Nu mai dau cuvântul altor intervenienți ce apel la regulament puteți aveți acum? Vă rog. Doamnă președinte, trebuie să vă spun că acest simulacru de dezbatere este fără îndoială exemplul cel mai scandalos de lipsă de onoare pentru Parlamentul European o oră și 20 de minute, câteva secunde intervenienților, n-a existat un schimb de opinii, n-a existat o dezbatere, n-a existat un dialog. Am venit aici plin de bunăvoință și sunt scandalizat. Am auzit răspunsurile domnilor miniștri. Aceste răspunsuri nu ne satisfac deloc. Vin în contradicție flagrantă cu tratatele și cu valorile europene pot înțelege multe lucruri. Nu mă opun sistematic uh, idei de a lua în calcul ce au oamenii la ei și așa mai departe, însă nu s-a răspuns la întrebarea ce înseamnă valoare sentimentală. Nu s-a răspuns la asta. Polițiștii evaluează așa la fața locului? Nu, sunt scandalizat, mi-e rușine ca parlamentar european să fi asistat la un simulacru de dezbatere. Sigur, le mulțumesc, domnilor miniștri, nu a fost dezbatere. Știu, doamna Gal, știu, doamna Gal. Nu vreți să se vorbească nici de Ungaria, nu vreți să se vorbească de Polonia. Nu vreți să vorbim. Nu vă place, e un scandal. Indiferent de ce reprezint, vă rog să vă opriți ce ați organizat astăzi nu e o dezbatere democratică. Nu e o dezbatere democratică. Terminați acum, spune doamna președintă. Voi informa, ați încheiat? Dacă nu, vă rog să părăsiți sala și să... În calitate de coordonator, vă rog să vă calmați colegul. Vă rog să vă calmați colegul. E incredibil și e fără precedent. Sunteți coordonatoare, vă rog. încheiem această sesiune, am să informez, să informez pe președinte în legătură cu concluziile acestei întâlniri. Se va discuta chestiunea la nivel de coordonator și se va lua o decizie. Le mulțumesc domnilor miniștri pentru prezența la această întâlnire și pentru că au încercat să răspundă la întrebări. Nu eu stabilesc programul, nu eu decid ce avem pe ordinea de zi. Acum trebuie să trecem la vot. Colegii sunt prezenți. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Haideți să continuăm într-un minut. colleagues who have to leave the room. Stimați colegi, dacă trebuie să părăsiți sala, vă rog să o faceți. Haideți, până la șapte avem program în această seară. Vă rog, grăbiți-vă. We will come to the vote. Haideți că trebuie să trecem la vot. V-aș ruga să luați loc, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, aderarea Croației la sistemul de protecție al intereselor financiare ale comunității europene. Se votează un singur lucru și votarea va fi electronică. Sper că toată lumea are cartela de vot. dăm votul. Închidem votul. Votul s-a închis, 48 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicităm raportorul, domnul Jehovski. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi prezentarea din partea Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale, raportul din partea Serviciilor de Informații. Domnul O'Flaherty este invitat să ia loc și să-și înceapă intervenția. Please.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 Mr. O'Flaherty. Așadar, domnule O'Flaherty, este prima dumneavoastră intervenție în comisia noastră în calitate de director al Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Prin urmare, vă urez bun venit în comisia noastră și vă doresc să aveți o activitate plină de succese. Ceea ce ne veți prezenta s-a făcut la cererea Parlamentului prin rezoluția din 12 martie 2014 în legătură cu supravegherea în masă a cetățenilor europeni. Vă dau acum cuvântul dumneavoastră, mai întâi pentru prezentarea raportului, după care voi da cuvântul coordonatorilor și altor membri care doresc să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul, domnul eh, O'Flaherty. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Comisiei. Îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Vă amintiți poate de ultima oară când m-am aflat aici, când eram într-o poziție mai dificilă și mă bucur acum că am revenit. Sunt alături, e alături de mine și Mario Atholmer, care a jucat un rol foarte important în redactarea acestui raport și cum uh, nu sunt uh, de foarte mult timp în acest domeniu, m-a ajutat foarte mult uh, și o să și răspund astăzi la întrebările mai detaliate. O să vă prezint astăzi raportul Agenției pentru um, Drepturile Fundamentale în legătură cu serviciile de uh, informații, garanțiile pentru drepturile fundamentale și uh, căile de atac. Mă bucur să vi-l prezint pentru că dumneavoastră l-ați cerut, ați cerut agenției noastre să redacteze acest raport și nouă ne-a făcut foarte mare plăcere să ne asumăm această sarcină să vedem care este uh, protecția drepturilor fundamentale și conținutul supravegherii pe scară largă. Acest raport a început să fie redactat înainte de a îmi prelua eu funcția, deci o să spun ceva ce în mod normal nu spune un director. Am citit cu atenție raportul și mi se pare că e o contribuție foarte importantă la uh, înțelegerea unor probleme esențiale. Este unic, e foarte inovator în felul în care a analizat cadrul legislativ din toate statele membre și uh, poate astfel să arate care sunt carențele, deficiențele, uh, zonele problematice ce merită atenție. Deci, vi recomand cu căldură, pentru că e foarte important pentru activitatea dumneavoastră. Bineînțeles, conținutul raportului uh, se scrie așa în uh, urma revelațiilor domnului Snowden, care au arătat în ce măsură protecția datelor personale este periclitată. Ancheta detaliată acestei comisii din martie 2014 n-a cerut doar o oprire imediată a supravegherii de, în masă, ci și crearea unei foi de parcurs pentru viitor. Și reamintim uh, care au fost uh, că în 2015 au avut loc atacuri teroriste îngrozitoare care au invitat la reacții care să facă din supraveghere ceva mult mai important cumva decât protecția datelor personale. Sau cel puțin ne-a reamintit cât de greu e să menții un echilibru corect. În octombrie trecut, la peste un an de la rezoluția dumneavoastră, această comisie și-a exprimat îngrijorarea că se face prea puțin pentru a proteja drepturile legitime ale persoanelor în contextul supravegherii în masă și noi, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, am făcut acest lucru pentru dumneavoastră și vă prezentăm astăzi raportul fiind convins că protejarea drepturilor fundamentale și combaterea terorismului reprezintă fațetele aceleași medalii și că e vorba de necesitatea de a găsi un echilibru cât se poate de corect între cele două. Și acum raportul. Analiza a avut în vedere trei probleme distincte, dar uh, legate între ele în primul rând, care este cadrul de reglementare pentru serviciile de informații, apoi ce sisteme independente de supraveghere există pentru a asigura respectarea obligațiilor legate de drepturile fundamentale și, în treilea rând, care sunt căile de atac la dispoziția persoanelor atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile. Punctul de plecare în analize este reprezentarea cadrului internațional de protecție a drepturilor fundamentale, care este foarte serios, foarte solid. Dacă ne uităm la instrumentele UE și ONU, uh, care creează împreună un sistem uh, de protecție a drepturilor fundamentale, înțelegem că sistemul acesta este foarte solid, pentru că protejează uh, libertatea de exprimare, printre altele, și protecția datelor. Bineînțeles, supravegherea uh, afectează aceste drepturi, nu împiedică exercitarea lor, dar are impact asupra lor și întrebarea e în ce măsură se respectă cerințele de legalitate, necesitate și proporționalitate atunci când se aduce atingere drepturilor. Și, bineînțeles, mai există și testul legitimității a, acțiunilor de supraveghere. Și dacă s-a constatat că într-adevăr au fost luate pentru a proteja securitatea națională. Până la urmă, concluzia este că nu există o soluție care să se potrivească tuturor. Felul în care statele membre și organizează serviciile de informații prezintă o diversitate foarte mare. Domeniul de aplicare variază de asemenea și acest lucru nu prezintă interes doar în sine, ci permite și face foarte greu o analiză comparativă. Și acum câteva constatări esențiale ale raportului. Așa cum se vede în raport, în afară de Cipru și Portugalia, toate țările membre ale Uniunii Europene au cadre juridice care reglementează supravegherea țintită, cea care se referă la anumite persoane individuale. În plus, cinci țări, Franța, Germania, țările de jos, Suedia și Regatul Unit, au legi detaliate pentru condițiile în care se pot folosi, se poate folosi, um, se pot folosi informațiile Um, în mod la, pe scară largă pentru a identifica anumite uh, tipuri de informații. Și de asemenea, acest lucru nu înseamnă că cele cinci țări uh, folosesc numai informații de tip uh, SIGINT, ci că există legislație care ar putea fi interesantă pentru această comisie și pentru Parlament în acele țări. Și apoi, supravegherea. Cine supraveghează serviciile de uh, informații? E foarte important. În primul rând, trebuie să existe o garanție a legalității supravegherii. În al doilea rând și mai în general, un sistem de supraveghere corect încurajează responsabilitatea celor care fac supravegherea și, în al treilea rând, se lăsnește calea către soluțiile de atac, căile de atac pentru victimele acestei supravegheri și, în ultimul rând, sistemul de supraveghere poate fi o sursă de consiliere pentru cei care fac uh, supravegherea, ceea ce e foarte dificil în acest context. Competențele serviciilor acestora și felul în care și le folosesc variază, ca și legislația, foarte mult de la un stat membru la altul și găsim situații în care uneori parlamentele, instanțele, corpuri de experți, uh, autoritățile pentru protecția datelor se implică cu toții în această supraveghere sau în diferite combinații. Există carențe, există goluri, lacune pe care le reliefează, reliefează uh, raportul. Irlanda, Malta, Cipru, Portugalia nu au niciun control parlamentar. Cipru, Grecia și Suedia nu au comitete specializate care să se ocupe de serviciile de informații și unde există astfel de comisii în alte state membre, nu toate au acces nerestricționat la informațiile clasificate și de aceea cumva sunt îngrădite în exercitarea, în exercitarea funcțiilor lor. De asemenea, corpul, uh, organisme de supraveghere pot fi uh, împiedicate să-și desfășoare activitatea de competențe limitate, de resurse mm, uh, insuficiente și ca bună practică, noua lege franceză privind serviciile de informații poate fi un exemplu bun. Ea impune ca acel corp de experți care se ocupă de supraveghere să fie competent din punct de vedere tehnic. Multe state membre au uh, aceleași competențe asupra acestor servicii ca și a altora, asupra altora care se ocupă de uh, controlul datelor și în alte state nu există așa ceva. Iarăși, un exemplu de bune practici, în Italia, Autoritatea pentru Protecția Datelor și Serviciile de Informații au un memorandum de înțelegere în virtute căruia se face coordonarea și se implică autoritatea um, pentru protecția datelor. Pentru a asigura legalitatea supravegherii, trebuie să se ceară o preautorizare din partea autorității competente. În 17 state membre, judecătorii sau procurorii aprobă uh, măsurile de supraveghere țintită. În ceea ce privește uh, informațiile signit, uh, există în Germania și Suedia poate modele care ar putea fi urmate, adică pentru a acoperi uh, acel gol legislativ pentru tipul acesta de um, filtrarea unor volume mari de date. Ar fi interesant uh, să vedem și jurisprudența uh, CJUE și care vor fi implicațiile în practică. Curtea, de asemenea, se bazează pe rezoluția Parlamentului dumneavoastră din martie 2014 și recunoaște că guvernele trebuie să apeleze la măsuri de supraveghere în masă pentru a combate terorismul, ținând însă seama că trebuie să ia măsuri de garantare suficiente pentru a preîntâmpina abuzurile. În special, Curtea a considerat că e inacceptabil să nu existe o evaluare a uh, necesității sau proporționalității interceptării comunicațiilor și a criticat uh, absența căilor de atac eficace. Și cu aceasta ajung și la căile de atac complexitatea întrebării cui să te adresezi pentru a obține ajutor uh, a îngreunat foarte mult viața victimelor încălcărilor drepturilor și există în mod inevitabil și un caracter secret al acestor uh, activități de informații care îngreunează și mai mult situația. De exemplu, în toate statele membre sunt, în, sunt permise uh, restricții în legătură cu dreptul de informare și de a avea acces la informațiile despre propria persoană. Și Agenția pentru Drepturile Fundamentale nu critică în mod neapărat confidențialitatea în contextul supravegherii pentru securitatea națională, ci mai degrabă măsura în care sunt justificate din punct de vedere juridic și legitim aceste uh, acțiuni. O altă problemă legată de căile de atac e că multe autorități autorități nejudiciare care pot oferi sprijin nu au suficientă expertiză pentru a se ocupa de aceste probleme de informații, precum și puține puteri independente pentru a investiga sau uh, emite decizii cu caracter obligatoriu. Numai jumătate din statele membre au astfel de organisme care au competențe decizionale. Iată deci raportul așa cum vi-l prezentăm n-am atins decât întreagă uh, foarte multe um, informații importante care se găsesc în el și uh, cred că e interesant și pentru dumneavoastră și pentru multe țări și vă voi spune ce urmează să facem pentru că încă nu am, am ajuns la finalul muncii noastre pentru că vrem să ne ducem uh, la capăt uh, sarcina pe care ne-ați dat-o. E nevoie de legislație clară, previzibile, măsuri de protecție și căi de atac eficace pentru persoane. Dar acestea trebuie însoțite și completate și deja ne ocupăm de acest lucru de investigații pe teren pentru a vedea cum se aplică de fapt legislația care există, pentru că dacă știi care e legea, știi numai pe jumătate care e situația, trebuie să vezi ce se întâmplă concret. Și în acest scop, Um, discutăm cu uh, reprezentanți de la autorități, ONG-uri, jurnaliști, sectorul privat uh, și vizităm și șapte state membre. Și în lunile următoare o să facem vizite în Belgia, Germania, Italia, Franța, țările de jos, Suedia și Regatul Unit. În 2017 o să putem să vă punem la dispoziție o analiză combinată care să vină cu aspectele sociolegale ale acestei situații. Și pot să vă spun că de aceea consider că agenția noastră vă poate fi de ajutor. Din câte știu eu, nu mai există nicio altă entitate care să poată să vă ofere o analiză juridică însoțită de una sociojuridică, de un instantaneu sociojuridic de pe teren. De aceea mă bucur că aș cerut uh, agenției noastre să redacteze acest raport. Vă asigur că suntem dispuși, suntem uh, foarte dornici să mai primim astfel de solicitări și în viitor, pentru că acest lucru ne va permite uh, să ne îndeplinim sarcina pentru care am fost creați și uh, vă mulțumesc sincer, aștept întrebările și vă spun de pe acum, s-ar putea să rog și pe colegul meu, Mario Altheimer, să intervină pentru a oferi informații cât mai corecte. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul colegilor care au cerut. Domnul Coelio pentru PPE, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru raport foarte mult. Cred că este foarte bine făcut și e vorba de un domeniu în care Uniunea Europeană are acum competențe Există și competențe ale statelor membre, dar cu siguranță e un domeniu în care ar trebui și putem să facem schimb de bune practici, să înțelegem ce fac și ceilalți, fiecare să înțeleagă ce, face ceil- ce fac ceilalți. Înțeleg că există două probleme principale, competențele și organismele de supraveghere. Cât privește competențele, raportul e foarte bine scris și vă felicit încă o dată, iar în ceea ce privește organismele de supraveghere, după părerea mea, acolo sunt problemele cele mai mari. Ați spus, de exemplu, că în Portugalia nu există control parlamentar. Tehnic e adevărat, însă avem experți, adică Parlamentul alege cu două treimi din membri, o echipă de trei persoane, în majoritatea cazurilor membri ai Parlamentului, care exercită această supraveghere. Deci un fel de control parlamentar, dar nu direct. De exemplu, în studiul dumneavoastră uh, arătați pe bună dreptate cu degetul către statele membre unde există capacitatea judiciară de a lua o decizie în cazul în care o interceptare s-a făcut uh, legal sau nu înainte de interceptare. Dar întrebarea mea, dacă garanțiile sunt înscrise în lege, dacă nu prea mai are importanță în cazul în care judecătorul e numit de guvern. Deci cine are dreptul să desemneze autoritatea de supraveghere? Și în ce calitate? Adică uh, dacă Parlamentul are nevoie numai de 50% din voturi ca să numească un, o comisie de supraveghere sau două treimi din voturi ca în Portugalia, atunci drepturile minorităților sunt protejate mai bine dacă ai majoritate necesară de două treimi decât de jumătate. Dar în țările unde există control parlamentar, de fapt membrii corpului de control sunt numiți de guvern, deci nu e de fapt una, un real control parlamentar. Și pentru a încheia, doamna președinte, aș vrea foarte tare să văd un tabel, cum e cel de la pagina 52, sau la pagina 49 din raport pe tema următoare. Care este care sunt garanțiile de independență și pentru supravegherea judiciară sau și pentru cea parlamentară. Adică cine poate desemna, cine numește persoanele care se vor ocupa de supraveghere, pentru că aici se pune problema legitimității care ne poate ajuta să spunem dacă e vorba de control real sau uh, anumite instituții controlează prin intermediul anumitor organisme. Mulțumesc. Doamna Sipăl. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc pentru raport și bineînțeles că stă în natura muncii Agenției pentru Drepturile Fundamentale să se ocupe și de următoarele întrebări care reies din acest raport și unele trebuie să fie rezolvate la nivel politic. Voi discuta despre o serie de întrebări care sunt foarte importante. Ne-ați spus chiar dumneavoastră că există o diferență între practică și teorie și vedem, am avut acest lucru nu doar în cazul NSA, care oricum avea competențe foarte multe, dar și le-a și depășit, dar observăm același, același lucru și la serviciile noastre noastre de informații. Și, bineînțeles, e foarte greu întotdeauna să tot verificăm ce apare ca existând și ce se face în practică. Acum ceva mai concret. Care sunt îndatoririle serviciilor de informații? Pentru că vorbim întotdeauna de acest spațiu al libertății, dreptății, dar există, dar nu se vorbește despre faptul că există condiții diferite și atunci nu mai vorbim de un spațiu comun. Și apoi mi-aș dori, nu știu dacă puteți verifica sau ar fi de ajutor, dar mi-aș dori să uh, ne spuneți mai multe în ceea ce privește serviciile de informații și o aliniere a acestora la niște reguli comune. Pentru că chiar și atunci când în cazul lor vorbim de siguranță națională, însă lucrurile nu rămân la nivel național. Există un schimb de informații întotdeauna sunt vizați și cetățeni din, alt, cetățeni din alte state membre când aceștia își exercită funcțiile. Ce se întâmplă în asemenea cazuri? Control parlamentar. Am auzit puncte menționate de dumneavoastră și de colegii mei. Dar cred că și noi avem o problemă ca Parlament European. Care e organismul nostru de control care, într-adevăr, poate să vadă documentele secrete, să le verifice? Pentru că știm ce se întâmplă câteodată, ce se poate, ce auzim despre ce se întâmplă în ședință cu ușile închise, ce nu auzim. Cred că și noi avem în Parlamentul European o problemă pe care trebuie să o soluționăm. Apoi, în ceea ce privește definițiile diferite, ce fac serviciile de informații și cum putem ajunge la reguli comun, mai comune pentru ele, ei bine, la această întrebare pot să uh, spun următoarele. În primul rând, trebuie ca eu să fi suferit de un abuz și apoi să demonstrez că acest lucru s-a întâmplat prin intermediul serviciilor de informații. Pentru că s-au făcut schimburi de informații fără să mi se spună mie. Și în aceste cazuri încă mai sunt probleme în cum vor arăta anchetele făcute în aceste cazuri. Din câte văd raportul, ne dă foarte multe sfaturi bune, mai există și multe teme de casă în interiorul lui și aștept cu nerăbdare să ne continuăm munca, iar apoi unde mai există întrebări deschise, aștept hotărâri cât mai decis și apoi să vedem exact ce fel de posibilități am avea noi astfel încât să influențăm legislația națională atunci când vorbim de modificări în ceea ce privește serviciile de informații. Mulțumim, domnul Chiercop are cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult, pe scurt, pe acest punct. Așa cum știm, majoritatea țărilor au un cadru statutar în ceea ce privește supravegherea care e făcută de serviciile lor de informații. Și, bineînțeles, până la urmă, securitatea noastră la nivel individual dar și în ceea ce privește Europa în întregime, e un lucru foarte important. Însă pe ce vreau eu să mă concentrez? În cazul în care ar fi necesar să existe un fel de cale de atac pentru o folosire necorespunzătoare a supravegherii, și mă refer aici la supravegherea comercială, Vorbim aici în primul rând de agenții de supraveghere, agenții oficiale din statele membre. Cred că întreaga chestiune legată de folosirea comercială a datelor și extinderea acestei folosiri în moduri necorespunzătoare e ceva ce trebuie să ne preocupe și în aceste cazuri ar trebui să existe căi de atac. Există o diferență foarte mare între numele de stat, numărul de state din Uniunea Europeană și relația în care se și felul în care se poate ajunge la o cale de atac, cum poate fi totul uh, rezolvat și nivelul de expertiză care există. Mai ales în ceea ce privește tribunalele și în mediul judiciar ce expertiză au acestea astfel încât să poată face, să facă față la um, chestiuni mai complicate legate de supraveghere. În unele state, chiar dacă o plângere individuală nu poate fi luată în considerare, de exemplu, în Norvegia există o procedură astfel încât să se vadă dacă s-a tratat corespunzător cazul sau nu. Însă vorbim de domenii foarte limitate și cred că aceste diferențe ar trebui să fie analizate cu atenție. Cred că orice stat și majoritatea au trebuie să aibă ceva în vigoare care să semene cât de mult cu o cale de atac care poate fi luată împotriva autorităților, mai ales în statul propriu. Desigur, nu avem niciun fel de acoperire în ceea ce privește situații transfrontaliere și cred că aici intervine această agenție europeană. Însă eu cred că trebuie în primul rând să înțelegem foarte bine cum putem face o comparație în ceea ce privește căile de atac care există. Bineînțeles, modul în care sunt toate puse în aplicare diferă în funcție de stat membru. Eu salut acest raport, însă cred că trebuie să facem mult mai mult acum, astfel încât să ne asigurăm că în circumstanțele de care nevoie, într-adevăr, cetățenii europeni pot să se folosească de căile de atac de care au nevoie. Mulțumim, doamna Ernst. Da, mulțumesc. În primul rând vreau și eu să vă mulțumesc, să vă mulțumesc pentru raport. Cred că e un raport important și mi se pare foarte bine ce v-ați propus să faceți pe viitor. Exact asta trebuie să se și întâmple și aștept cu nerăbdare și următoarele documente. Și aș dori să Vă întreb ca doamna Zipăl și să întreb exact ce fac serviciile de informații, ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Pentru că avem întotdeauna acest argument pe care îl tot auzim, siguranța națională. Și apoi de câte ori se întâmplă ceva, se ridică și mai sus acest termen, serviciile de informații primesc tot mai multe competențe și apoi tot așa se așteaptă tot mai mult de la ele. Așa că aș dori să știu de la dumneavoastră. Astăzi, când vorbim de această interconectare a serviciilor de informații, mai putem vorbi de securitate națională? Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Pentru că, până la urmă, și pentru noi e o problemă din perspectiva controlului, supravegherii muncii pe care o fac serviciile de informații. Acesta a fost un prim punct. Al doilea, bineînțeles, problematica legată de supraveghere. Bineînțeles că și în Germania avem agenții care se ocupă cu supravegherea, însă dacă vedem totul, atunci vedem că nu este foarte clar, nu este foarte clar că toate documentele le sunt date acestor agenții, nu e clar că primesc tot ceea ce au nevoie. Și da, am văzut asemenea, de cazuri, în ca, asemenea cazuri în care lucrurile sunt exact așa. Și noi, parlamentarii, am trecut prin cazuri în care nu primim toate informațiile de care avem nevoie sau primim foarte puțin. Aceste autorități de supraveghere, cum ar trebui să arate ele, cum ar trebui să le înființăm, cum ar trebui acestea să lucreze, astfel încât într-adevăr să se schimbe ceva. Nu vreau să vorbesc dacă într-adevăr serviciile de informații pot fi controlate, eu mă îndoiesc, însă trebuie să continuăm munca. Și un ultim punct, întreaga problematică legislativă. Eu nu cred în toate acestea căi de atac, uh, garanții, ce s-a întâmplat, cum am fost afectată, în ce caz, tot ce e legat de drepturile cetățenilor. Există foarte multe greutăți în acest sens. Cum s-ar putea veni cu o propunere în acest sens? Cum s-ar putea înregistra progrese astfel încât într-adevăr să fie sprijinite drepturile cetățenilor. Mulțumim, doamna Gomez. Da, și eu vă mulțumesc pentru acest raport și vă mulțumesc că ați spus și despre situația din țara mea, din Portugalia, pentru că cred că e îngrijorător ce se întâmplă acolo. Cei care spun că trebuie să învățăm din lecțiile trecutului și noi ne-am aflat sub o dictatură și bineînțeles că am avut niște servicii de informații intrusive. Și totuși noi în Portugalia nu am reglementat activitatea serviciilor de informații, mai ales în ceea ce privește supravegherea. Și ați ținut cont de acest fapt. Nu există niciun fel de supraveghere parlamentară, control parlamentar. A fost o propunere recent, dar s-a renunțat la ea și acest lucru ne îngrijorează, pentru că înseamnă că nu există supraveghere democratică. Și avem un caz în tribunal acum cu un fost director al serviciilor de informații care se folosea de posibilitatea aceasta, de faptul că nu exista uh, control democratic, astfel încât se folosea de serviciile de informații să spioneze companii, companii să colecteze informații pentru companii cu care avea de gând să lucreze. Da, e ceva strigător la cer, pentru că acesta a spus în uh, tribunal că e ceva ce serviciile de informații fac în legalitate. Așa că nu înțeleg uh, aceste lucruri care spun despre competențe naționale, nu europene. Nu, vorbim de drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni, nu doar în statul meu, ci în orice stat care are relații cu statul meu. E ceva ce nu poate fi trecut cu vederea. Eu arăt cu degetul Parlamentul Național, Parlamentul meu național, bineînțeles, pentru felul în care a acționat, dar există o echipă, cum ne spunea colegul meu, care cumva uh, face un fel de supraveghere democratică a serviciilor de informații nominalizate de Parlament, însă știm că lucrurile nu stau chiar așa. De fapt, nu există un control judiciar al acțiunilor întreprinse. În ceea ce privește interceptările, nu există niciun fel de supraveghere judiciară și nici democratică. Și nu cred că noi putem să spunem, da, asta e, ține de competențele naționale. Nu, vă mulțumesc pentru raport și cred că e de datoria acestui Parlament să trimit acest raport în toate statele membre și mai ales în cele aflate într-o situație asemănătoare cu statul meu și să cerem un răspuns din partea parlamentelor noastre și acțiune, pentru că astfel de situații nu pot continua. E ceva ce nu doar încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri, dar care pur și simplu afectează foarte tare capacitățile serviciilor noastre de informații într-un moment în care avem nevoie de ele mai mult ca niciodată. Mulțumim, doamna Lauristin. Vă mulțumesc, doamnă președinte și eu doresc să vă mulțumesc pentru acest raport care e foarte important, mai ales pentru țări ca a mea, unde nu există niciun fel de supraveghere în ceea ce privește serviciile de informații și tot ce țin de ele și supravegherea. Cred că e clar pentru toată lumea că lupta pentru democrație, lupta împotriva tendințelor autoritare, sistemelor autoritare, împotriva dictatorii. Toate acestea ar trebui să includă și dreptul cetățenilor de a avea căi de atac în cazuri de supraveghere, de a primi informații și să existe și agenții naționale de supraveghere. Imaginea pe care o primim aici din um, situația diferită în care se află cetățenii în statele membre în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale e una foarte importantă. E important să avem o imagine clară, concretă, și apoi vedem țările în care lucrurile nu stau așa cum trebuie, unde există mult spațiu de a se continua. E ușor să spunem în dezbateri în statele membre, putem să spunem că securitatea națională e la fel peste tot, că nu se poate interveni, dar aici vedem clar că lucrurile nu sunt la fel peste tot. Așa că trebuie să mergem înainte cu tot ce e legat de căi de atac, de supraveghere parlamentară, să ne asigurăm că vor exista sisteme eficiențe în toate statele membre, astfel încât să fie apărate drepturile fundamentale ale cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc pentru acest raport, care și mie mi se pare foarte bun, dar îl văd mai degrabă ca un punct de plecare pentru că, așa cum am citit raportul, nu am primit un răspuns clar la întrebările principale. Bineînțeles, avem această supraveghere în masă în urma dezvoltărilor tehnologice și bineînțeles că pot fi influențate și drepturile fundamentale. Și dacă citim articolul 5 din Convenția drepturilor omului sau articolul 6 din drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, întotdeauna vorbim de libertate și securitate. Fiecare are dreptul la libertate și securitate. Și în acest punct mă gândeam că poate ar putea să ne gândim în felul următor. De ce am nevoie pentru cetățenii mei astfel încât să ofer un anumit grad de securitate? Și în aceste timpuri tehnologice, tehnologice trebuie să ne gândim, da, informațiile sunt alfa și omega, apoi lupta împotriva terorismului, criminalității organizate și așa mai departe. Dar unde sunt locurile unde putem spune că ar fi importante în ceea ce privește drepturile fundamentale? Avem aceste definiții diferite în ceea ce privește securitatea națională, care e un termen care se înțelege foarte diferit în funcție de termeni geografici, istorici și așa mai departe. Așa că ar fi bine să știm dacă vom putea ajunge la nivel european la o structură, la un nivel asemănător. S-a discutat și despre competențe deja. Păi în ceea ce privește aceste competențe pe care le au serviciile de informații în Europa, ar trebui să vedem exact când se poate spune că în acest domeniu se merge prea departe. Aveți asemenea elemente? Apoi ce mi-ar mai uh, plăcea mie? Dacă ar exista un fel de catalog în ceea ce privește garanțiile și să se spună acesta e un uh, standard minim în uh, regiunea noastră europeană, iar următorul mergem mai departe, ar fi bine să existe, dar e deja mai mult. Cam de așa ceva am avea nevoie. Mulțumim, doamna Spinelli, are cuvântul. Autorii de raport, autorul Râmploa... În primul rând să mulțumesc autorului raportului, domnule Gebrandi, pentru conținutul acestui raport. Ceea ce vreau să întreb este în legătură cu următorul punct Ați spus că încercați, încercați să găsiți uh, garanții pentru a împiedica abuzurile, însă aș dori să știu cum le veți găsi, cum puteți proteja drepturile cetățenilor atunci când abuzul deja a avut loc. Și ajung la punctul uh, care mi este cel mai drag în legătură cu avertizorii de integritate. Mă bucur că îi menționați în raportul dumneavoastră și că um, cereți o protecție reală pentru acești avertizori. Faceți trimitere și la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care a declarat că avertizorii sunt eh, cel mai um, util instrument pentru a stabili limite asupra supravegherii. Așadar, îmi pare rău că nu avem asemenea declarații atât de deschise în Uniunea Europeană. Din păcate, Consiliul Europei are declarații mult mai curajoase în legătură cu acești avertizori, chiar dacă Parlamentul i-a menționat într-o rezoluție. Revenind însă la întrebarea mea, cum puteți garanta ce resurse aveți în vedere și ce mă- măsuri pot să fie utilizate pentru a asigura protecția avertizorilor. În diverse state, acești avertizori sunt uh, tratați la fel ca și niște spioni sau trădători uh, avertizoarea care a revelat cazul LuxLeaks nu își poate găsi un loc de muncă și Edward Snowden, din păcate, a primit uh, azil doar în Rusia. Nu a reușit să fie primit niciunde în Europa. Așadar, după părerea dumneavoastră, există anumite state care sunt uh, foarte rigide în legătură cu acești avertizori și nu îi uh, susțin sau este vorba de întreaga Europa aici? Domnul Voigt? Vorsitzender, mir geht es einmal um das, was in dem Mulțumesc. Mie, pe mine mă interesează ce lipsește din raport. Raportul este bine făcut, da, ni l-ați prezentat, ne-ați spus cât v-a plăcut să lucrați pe acest subiect la acest raport. Însă, în ceea ce privește supravegherea și legalitatea acestea, din raport lipsesc multe. Am uh, vorbit de curând când a mai existat aici un uh, reprezentant al uh, MI5 din Regatul Unit și nici acolo nu am primit un răspuns foarte clar. Mi-a spus că e vorba de o decizie politică, nu poate să spună mai multe. Uh, dar dumneavoastră nu aveți niciun fel de jurământ de secretivitate, așa că probabil ne puteți spune mai multe. Și anume de faptul că guvernul german are, poate să supravegheze o parte din, din uh, ceea ce se întâmplă în serviciul de, de radio-televiziune în Germania. Dar întrebarea e cum putem să facem o supraveghere, pentru că americanii nu ne prezintă nimic, nu avem nicio instituție în legătură cu ei. Există dispoziții, există um, tratate care pot fi citite. Avem o lege din anii 99 în Germania și a care e în vigoare până în 2099. Și dacă mă gândesc că serviciile de informație au drepturi și chiar fac acest lucru, ascultă miliarde de conversații și în Germania avem această problemă, avem foarte multe e-mail-uri, conversații telefonice, miliarde de conversații, miliarde de date, miliarde de e-mail-uri, fără ca cineva să poată să verifice ce se întâmple. Deci eu cred că asemenea lucru ar trebui să apară și în acest raport pentru ca acesta să fie unul complet. Mulțumesc. Doamna Intvel, dar cuvântul. Yes. Um, no, and I'm just, I... Da, nu... Îmi pare rău că am pierdut uh, prezentarea, însă am o întrebare. Uh, garanțiile și drepturile civile nu sunt niciodată absolute, întotdeauna trebuie să fie văzute în context și, bineînțeles, ne, la fel cu necesitatea și proporționalitatea supravegherii în, supravegherii în masă. Și mă întreb dacă facem această evaluare, pentru că acum câteva săptămâni, fostul director al NSA, campionii mondiali în supraveghere în masă, a făcut o declarație în camera lor, lor, lor, lor lor prin care spunea că supravegherea în masă poate că nu este chiar așa de utilă pe cât uh, consideră unii și poate fi chiar contraproductivă. Așadar, poate garanțiile ar trebui să fie chiar și mai stricte în acest sens. Bine, încerc. Încheiem cu lista colegilor. Vă mulțumesc. După cum am spus, cu voia dumneavoastră voi răspunde la o serie de întrebări și domnul, colegul meu, domnul Oppenheimer, va interveni pentru a adăuga câteva informații mai detaliate. În primul rând, domnul Coelho a pus o întrebare în legătură cu organismele de supraveghere în Portugalia în legătură cu supravegherea parlamentară. Vă reamintesc că, reamintesc că spunem uh, că nu există o măsură care să se prote, potrivească tuturor și că anumite măsuri și garanții pot să funcționeze pentru un stat, însă nu pot să fie tra- transpuse într-un alt stat. Și această a doua fază a studiului nostru ne dă concluzii în legătură cu ce uh, măsuri pot să funcționeze, pentru că unele măsuri sunt foarte bune în teorie, dar în realitate nu sunt chiar atât de eficiente. Îi mulțumesc și domnului Coelho pentru că a sugerat cum să uh, garantăm independența organismelor de supraveghere este un lucru foarte important în a doua fază a studiului. A, doilea, a doua idee din ideea doamnei Sipel se referea la mm, ceea ce fac serviciile secrete și schimbul de informații. Aici am fost uh, frapat de limitele Agenției pentru Drepturile Fundamentale, FRA, uh, la un, am, pe la anumite atribuții, lucrurile pe care trebuie să le îndeplinească. Uh, solicitarea pe care am primit-o de la, primit-o de la comisia dumneavoastră a fost în legătură cu supravegherea și nu uh, structura serviciilor de supraveghere. Domnul Kirchhoff a ridicat și el câteva idei. A menționat că există un cadru legislativ pentru supraveghere în statele membre, uh, în cercetările noastre am descoperit că există supra, pentru supravegherea uh, care vizează anumite aspecte, dar nu pentru supravegherea în masă. În ceea ce privește observația că există o, un dezechilibru de căi de atac în statele membre, suntem perfect de acord. Există un asemenea dezechilibru și sperăm că uh, studiul nostru va arăta uh, în ce domeniu pot să existe remedieri și în ce domenii nu. Uh, și dacă se poate ajunge la un fel de model comunitar. După aceea, s-au făcut o serie de observații Cred că deja m-am referit la o serie dintre observații care atunci când se invocă securitatea națională de către serviciile de securitate, este un lucru de interes. Poate să existe o uh, definiție standard europeană a securității naționale. Nu este în domeniul studiului nostru, însă aș spune că ar fi o definiție aproape imposibil de elaborat din, din experiența mea de 8 ani în, în Comisia pentru Drepturile Omului la ONU. Am abandonat că, căutarea unei definiții standard pentru că acest lucru ar uh, uh, constrânge statele membre în uh, lumina uh, schimbărilor care apar în mod constant în domeniul securității. Însă uh, trebuie să examinăm îndeaproape la felul cum se invocă securitatea națională și felul în care funcționează aceste garanții. Îi mulțumesc, doamne Gomez, pentru faptul că a salutat acest raport și de asemenea și ceilalți membri și faptul că ne-a încurajat să diseminăm acest raport cât de mult posibil și o vom face. Ca de obicei cu rapoartele noastre le transmitem guvernelor statelor membre prin uh, sistemul de ofițeri de legătură naționali. În 2016, în munca noastră, punem accentul pe impact și avem uh, acest lucru în vedere foarte în serios. În ceea ce privește domnul Vos, vă reamintesc că raportul este doar un punct de plecare, după cum a spus. Mai avem mult de lucru și în a doua fază vom putea să vă dăm și datele necesare pentru a putea înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în ceea ce privește dezvoltarea politicilor și um, aș dori să avem o listă minimă de standarde și garanții, un lucru pe care l-aș uh, păstra pentru faza finală. Doamna Spinelli din nou a făcut câteva observații foarte importante în legătură cu avertizorii și cum să poate să fie mai bine protejați acești avertizori. Uh, vom avea în vedere acest lucru în a doua fază. Nu este un lucru care a intrat uh, în domeniul revizuirii a legislației și aplicării sale, însă cade în uh, mandatul nostru mai larg și este o idee demnă de urmat pentru că Agenția Drepturilor Fundamentale este conștientă de importanța protecției uh, avertizorilor pentru a avea uh, o protecție în state, a democrației. Doamna Intveld a ridicat problema necesității unui test de proporționalitate și, într-adevăr, am uh, arătat cum vedem lucrurile într-o aplicare a testului de legalitate și proporționalitate în domeniul securității naționale și nu cred că este în capacitatea noastră să facem o evaluare a calității supravegherii. Am auzit și intervenția din Parlamentul Britanic în legătură cu supravegherea în masă, însă acest lucru cred că ar de- depăși uh, mandatul FRA să facă un uh, test de calitate. Însă vreau să vă asigur că suntem de acord în legătură cu faptul că avem nevoie de un test pentru ca acest test să se aplice în mod sistematic. Și dau cuvântul colegului meu pentru observații suplimentare. Foarte pe scurt, pentru că mai avem încă două teme care sunt legate de dumneavoastră și de agenda pe care o discutăm acum. Vă mulțumesc foarte rapid pentru că Majoritatea întrebărilor au fost, au primit un răspuns. Mulți membri au, uh, s-au referit la căile de atac și în mod foarte clar a fost uh, una dintre solicitările dumneavoastră către FRA că trebuie să examinăm căile de atac în vigoare și, într-adevăr, este un uh, aspect clar în cazul unei supravegheri abuzive, dreptul la atac este Mm, foarte important, dar și în cadrul uh, supravegherii în masă, aceste mecanisme sunt foarte greu de impus. Însă avem o sentință, mm, însă o sentință a Curții Europene a Drepturilor Omului va, uh, ne va da uh, o cale de urmat în legătură cu supravegherea țintită și la nivel mai larg. Un alt lucru pe care îl vom dezvolta în următoarea noastră publicație este uh, supravegherea schimbului de informații între servicii, pentru că aici apar foarte mari lacune în legislația națională. Și acest lucru este un aspect pe care l-ați uh, menționat în ancheta dumneavoastră și pe care îl vom dezvolta în următoarea noastră publicație. Este foarte important ca prin uh, întrevederile pe care le avem în o serie de state membre să vă putem uh, da o imagine în legătură cu felul în care acest cadru legislativ, incomplet sau parțial, uh, să vă poate da o idee în legătură cu reforma cadrelor naționale. Bun, atunci trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Are legătură cu, de asemenea cu FRA. Aveam un raport din... Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Avem un raport al rețelei agențiilor pentru justiție și afaceri interne, care, uh, în fiecare, care coordonează aspectele de justiție și afaceri interne. În fiecare an o, diferită, o altă agenție preia președinția acestei rețele. EULIS a avut președinția în 2015. În 2016 FRA își re, a, asumă acest, acest rol îi dau cuvântul acum domnului Garkov, care să prezinte activitățile cheie și realizările rețelei în 2015 și după aceea o prezentare de către domnul O'Flaherty a priorităților cheie pentru 2016. Vă rog și după aceea îi dau cuvântul din, din nou domnului O'Flaherty pentru a ne prezenta activitățile cheie. Vă mulțumesc, doamne președinte, bună ziua tuturor, mă bucur să mă aflu aici și să vă prezint în următoarele minute câteva informații în legătură cu rețeaua eh, celor nouă agenții din eh, domeniul JAI. Această rețea există din 2011 și a devenit o platformă de cooperare între aceste agenții cu obiectivul de a uh, intensifica uh, aportul acestor agenții către statele membre. În 2015, rețeaua stabilise patru priorități pentru a face față provocărilor cu care se confruntă Uniunea. Prioritățile au fost consolidarea continuă a Uh, informațiilor bazate pe date în uh, politici. În al doilea rând, uh, păstrarea activităților operaționale în linie cu prioritățile state și necesitățile statelor membre, în al treilea rând comunicarea externă a rețelei și nu în ultimul rând creșterea vizibilității uh, acestor agenții față de instituții și față de cetățeni în general. Aceste patru priorități au avut obiectivul de a uh, dezvolta contribuții practice suplimentare ale agenției și implementarea politicilor JAI în susținerea statelor membre care se confruntă cu provocări uh, Uh, fără precedent, cum ar fi amenințările teroriste și migrația. Raportul agenției v-a fost uh, transmis, așadar nu voi relua tot ceea ce se găsește în el, însă subliniez că toate rezultatele realizate de către rețea au avut un scop practic de a rezolva prioritățile comunitare. Vă dau un exemplu. În primul rând, încep cu una dintre inițiativele cele mai vizibile de anul trecut, proiectul pilot pentru frontiere inteligente. A fost produsul cooperării între patru agenții, FRA, care uh, și-a adus o contribuție foarte importantă din Uh, perspectiva efectelor tehnologiei, uh, după aceea Europol, după aceea rețeaua, după inițiativa Eurojust, a dezvoltat o mm, trusă de instrumente în domeniul JAE pentru a lupta împotriva teroriștilor străini. Mai multe agenții au fost implicate de la bun început în planificarea acestor uh, uh instrumente de monitorizare. EULISA, Frontex și EASO au avut un nou proiect, un alt proiect pilot în Grecia care examina modalități practice, din punct de vedere tehnic și operațional, de a, de a crește implementarea acestor celule de criză. De asemenea, în uh, uh, proiecte în uh, crearea capacităților s-a lansat uh, schema de aplicare a legii și formări în legătură cu evaluarea uh, zonei Schengen. toate acestea pentru a uh, se adresa necesităților statelor membre de a face față riscului de terorism. Mai pot să insist asupra acestor puncte, însă, nu, însă în încheiere este foarte important să subliniem faptul că coopere, cooperarea între uh, agențiile JAI este un lucru foarte important în uh, acordarea de răspunsuri oportune la provocările cu care ne confruntăm în acest moment. Și suntem încrezători că realizările din 2015 vor fi dezvoltate și duse mai departe în 2016 sub uh, președinția FRA. Nu în ultimul rând, pentru a face față provocărilor actuale cu care se confruntă Uniunea Europeană în domeniul migrației, și amenințărilor teroriste, există o nevoie de interoperabilitate, standarde, sinergii la nivel tehnic și operațional și, din acest punct de vedere, agențiile JAI au foarte multă experiență și sunt angajate să continue susținerea și contribuția lor activă pentru a dezvolta răspunsuri eficiente și oportune. Și bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Garkov. Îi dau cuvântul din nou domnului O'Flaherty. Fra preia președinția acestei rețele pentru prima dată. Așadar, urmărim cu mult interes care vor fi uh, zonele prioritare pentru dumneavoastră. Members, Mulțumesc mult, domnul președinte, onorați membri ai comisiei. Deci voi să încep prin a spune că apreciez sincer Eulisa și activitatea domnului Krum Garkov. Uh, apreciem ce a făcut în 2015. Sigur, noi acum preluăm aceste atribuții, însă știm că va fi un exemplu greu de urmat Și ar mai fi o serie de observații cu caracter personal aici. În primul rând, coordonarea, networking-ul sunt esențiale. Dacă nu cooperăm, dacă funcționăm ca 40 și ceva de entități suverane, aveți tot dreptul să ne criticați, să spuneți că suntem ineficienți, că nu atingem gradul de complementaritate dorit. Rețeaua noastră în contextul acestor agenții este esențial dacă vrem într-adevăr să atingem obiectivele care sunt așteptate de la noi. Este deosebit de relevant din punct de vedere al drepturilor fundamentale, pentru că Agenția pentru Drepturile Fundamentale trebuie să sprijine activități care, prin natura lor, sunt orizontale. Drepturile fundamentale nu există într-un depozit închis. Deci acestea trebuie să fie prezente pe orizontal la nivelul tuturor instituțiilor și activităților. Dacă nu am fi parte acestei rețele, nu ne-am putea îndeplini atribuțiile. Am văzut uh, ce importantă este cooperarea între aceste agenții. Am, am văzut ce se întâmplă în Italia, la fața locului, și în Grecia. Am fost în Lesbos, Lampedusa și la Lampedusa, în Sicilia. Uh, să văd cum am putea sprijini mai bine partenerii europeni concret în teren pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale în aceste puncte fierbinți. Și a fost deosebit de impresionant de ce fac acolo EASO și Frontex și alte agenții. Dar am văzut că e nevoie de cooperare, e esențial să cooperăm dacă vrem într-adevăr să la bun sfârșit această inițiativă punctelor fierbinți. Acum, domnul director al EULIS a menționat deja ce s-a făcut în contextul rețelelor, proiectul pilot pentru frontierele inteligente și Agenția pentru Drepturile Fundamentale a avut plăcerea de a participa la acest proiect noi am uh, realizat un sondaj printre cetățenii țărilor terțe cu privire la utilizarea datelor biometrice și altor elemente la punctele de trecere a frontierei. Datele astfel generate au ajutat decidenții politici și EULISA în calibrarea cadrului tehnic în contextul respectiv, ținând cont de opiniile persoanelor vizate pe ce o să punem accentul în 2016. Există șapte domenii prioritare, dar nu vă temeți, nu o să le prezint în detaliu pe fiecare dintre ele, o să le prezint doar în passant în această seară. În primul rând, trebuie să continuăm cooperarea în contextul agendei europene pentru migrație. Domnul Garco vorbea de aceste puncte fierbinți, Însă sunt și chestiuni de ordin mai larg, exemple de bune practică, date biometrice, cum sprijinim dezvoltarea de politici, cooperare în sprijinul Comisiei Europene în pregătirea diferitelor studii de impact care se organizează înaintea formulării unor propuneri legislative și așa mai departe. Un al doilea domeniu prioritar este agenda europeană privind securitatea lupta împotriva infracțiunilor grave și uh, crime organizate. Aici, de o deosebită atenție, beneficiază traficul de persoane, pentru că se dorește eradicarea acestui trafic. Avem în vedere măsuri de eradicare și incluziune, ținând cont de chestiuni de drepturi fundamentale și egalitate între sexe. De asemenea, vom încerca să oferim sprijin operațional statelor membre în conformitate cu uh, agenda europeană, pentru a contribui la ciclul politic european. De asemenea, dorim să punem capăt practicilor de trafic cu persoane în format de rețele organizate. De asemenea, ne concentrăm pe drepturile fundamentale în contextul acelor politici și inițiative prezente în domeniile libertății, securității, justiției și egalității între sexe, bazându-ne pe experiența acumulată în relația noastră cu societatea civilă. Toate agențiile vor coopera în încercarea de a se asigura că toate aceste drepturi fundamentale se regăsesc în toate inițiativele de ordin politic. Sunt măsuri necesare și utile e nevoie să operăm în concert. Sunt chestiuni de ordin practic care ne fac mai eficienți. În primul rând, coordonare, schimb de informații, inclusiv în materie de cibersecuritate. Există un volum de experiențe acumulate deosebit de relevante pe care trebuie să le cunoaștem cu toții. Vom disemina aceste informații în toată rețeaua JAI dorim ca o agenție să poată sprijini pe celelalte pentru a ne desfășura cu cât mai bine activitățile. Și apoi chestiunea comunicării. Trebuie să promovăm și să sporim vizibilitatea activităților noastre. De asemenea, important este să asigurăm și vizibilitatea activităților noastre, după cum spuneam și în materie de formare, de asemenea, există oportunități considerabile. Mai sunt o serie de chestiuni care preocupă foarte mult agențiile JAI și care ar putea crea oportunități de formare. Ar fi crimele motivate de ură, monitorizarea întoarcerea acasă forțată, exploatarea forței de muncă, egalitatea între sexe, drepturile copilului și formarea evaluatorilor Schengen. Și în prezent ne ocupăm de aceste domenii tematice să vedem în ce măsură am putea obține rezultate concrete în 2016 și cu asta trec la pașii următori. În martie, Agenția pentru Drepturile Fundamentale va organiza un atelier de lucru, tema fiind modul în care agențiile JAI pot uh, îmbunătăți impactul activităților noastre referitoare la victimele uh, uh, infracțiunilor grave sau uh, victimele crimei organizate. E un exemplu de activitate, o activitate care va avea loc nu peste mult timp, în 2016 și sigur <clears throat> la finele anului vom avea un raport adus la zi pentru 2017, 16 care va prezenta date concrete indicând progresele înregistrate uh, sub uh, președinția Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Mulțumesc, mulțumim și noi, spune doamna președinte, avem două intervenții, doamna Gomez, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Două scurte întrebări. Vedeți, domnul Gorkov, în materie de soluții ICT și cibersecuritate, reușit să identificați infrastructura critică, chestiuni de natură sistemică, la nivel european. S-a făcut ceva din acest punct de vedere, nu doar materie de identificare, ci și de protejare. Și o altă întrebare pentru domnul Flaherty. Credeți că, de exemplu, în contextul priorităților menționate de noastră, considerați că această uh, cursă spre abis uh, în care pare să ne târască guvernul danez uh, v-a atras cumva atenția? Da, Spinelli, am o întrebare pentru domnul Flaherty. E vorba de aceste hotspots, de aceste puncte fierbinți. E o chestiune care mă preocupă de multă vreme, împreună cu protecția drepturilor fundamentale, mai ales că se recurge la violență uneori, când se registrează aceste persoane, transformarea punctelor fierbinți în centre de detenție, este un risc ca acest lucru să se întâmple. Ați fost în Grecia, ați fost în Italia. Eu sunt italiancă, și o să mă deplasez și eu în Lesbos cu o delegație pe câteva săptămâni. V-ar fi deosebit de recunoscătoare dacă mi-ați putea spune cam ce impresie aveți în opinia noastră, care sunt deficiențele, ce elemente lasă de dorit, ce probleme sunt acolo în materie de drepturi fundamentale care ar putea fi rezolvate mai bine și vreau să nu fiți foarte diplomat atunci când îmi dați un răspuns. Mulțumim, domnule Spinelli, stimați oaspeți, uh, domnule Garkov, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește cibersecuritatea, întrebarea doamnei Gomez, scopul rețelei este facilitarea cooperării și schimburilor, de exemplu, de bună practică între agenții în punerea în aplicare, traducerea în realitate mandatului le revine. Noi nu ne concentrăm pe protecția infrastructurii critice, însă aceste exemple de bună practică pe care noi le diseminăm și inițiativele asumate, într-adevăr, duc la o serie de utilizări imediate ce presupun o protecție sporită a infrastructurii critice la nivel european, atât timp cât o agenție sau rețeaua în ansamblu uh, este chemată să-și aducă o contribuție concretă în acest sens. Și acum, domnul Flaherty, mulțumesc foarte mult. Uh, două, două întrebări uh, deosebit de incitante, domnule președinte, în primul rând de la doamna Gomez. Uh, Întrebarea noastră era foarte concretă și precisă. Rețeaua JAI se ocupă de chestiuni de interes comun pentru întreaga familie de agenții. Eu nu pot acum să, să fac o evaluare uh, precisă, n-aș putea să vă spun, dar chestiunea evidențiată de noastră presupune efort comun la nivelul tuturor agențiilor. Ceea ce privește Agenția pentru Drepturile Fundamentale, însă, după cum știe foarte bine această comisie parlamentară, nu este o agenție de monitorizare, nu avem mandat să investigăm uh, chestiuni concrete într-un stat membru. Noi monitorizăm situația drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii Europene, îndeaproape, și vă oferim dumneavoastră instrumentele pentru a trage propriile concluzii. Și uh, când vă ocupați de o țară sau alta, o să vedeți că mandatul nostru nu ne permite să uh, mergem atât de departe cât unii membri ai Parlamentului ar dori, într-adevăr, însă uh, noi oferim doar date care s-ar putea dovedi valoroase în acest context. Acum trecând la doamna Spinelli și întrebarea privind aceste puncte fierbinți, uh, sunt puțin diplomat în, în, în răspunsul meu eu n-am vizitat uh, aceste puncte în scopuri de monitorizare. Eu am vrut să înțeleg cum agenția mea poate să-și ajute partenerii europeni să-și desfășoare mai bine activitatea. Și aș putea să fac o serie de observații, dar în acest context. În primul rând, exista acolo o disponibilitate concretă de a asigura un cadru mai larg de protecție a drepturilor fundamentale, asta la nivelul agențiilor europene. Am discutat acolo și cu reprezentanții statelor membre și nu, nu, nu sunt ipocrit aici. Exista o disponibilitate clară. O situație într-o rapidă schimbare cu perioade foarte mici de timp la dispoziție în care să efectueze o serie de schimbări, pentru că vine primăvara și, sigur, se așteaptă o creștere a fluxului migraționist. În acest context, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, alături de EASO, de Frontex și de alte agenții, a încercat să vadă cum ar putea sprijini mai bine pe acestea, cu instrumente, cu formare, cu elaborarea de protocoale în contextul protejării drepturilor fundamentale. <clears throat> Cam atât aș putea să vă, să vă spun acum, în, în acest moment, și sigur îmi cer scuze pentru asta, dar știu foarte bine că noi am mers acolo cu un scop precis și uh, concluziile pe care le formulăm trebuie să fie formate ținând cont de scopul vizei noastre. Vă mulțumesc amândură, spune doamna președintă. Vă urez o cooperare fructoasă în anii ce vin și vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi în Comisia noastră parlamentară. Acum... Uh, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 8 mai precis. Raportul din progres înregistrat în Europeană, strategia 2013-2020, strategia pentru droguri și planul de măsuri pentru droguri 2013-2016. O prezentare din partea Comisiei. Eu am să rog pe doamna Țipala să ia cuvântul și apoi uh, membrii comisiei noastre pot interveni la rândul lor. Doamna Țipala, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc că ați invitat comisia să prezinte acest raport. Uh, am să fac o scurtă prezentare și apoi, dacă considerați că este cazul, uh, pot să trimit secretariatului o versiune mai lungă a prezentării care ar putea fi apoi distribuită tuturor membrilor comisiei noastre care ar fi interesați în acest lucru. Ă, strategia europeană a medicamentului cere elaborarea fiecare doi ani un raport privind progresele înregistrate și îndeplinirea obiectivelor. Noi trebuie să pregătim acest raport ținând cont de informațiile primite de la statele membre, de la Serviciul de Acțiune Externe și de la celelalte agenții implicate, cum ar fi Europol, de exemplu. Perioada acoperită de acest raport este 2013-2014. drug reduction, drug supply reduction, coordination ne-am concentrat pe cerere, pe reducerea aprovizionării cu droguri, pe cercetare, monitorizare și evaluare. Am să parcurg concluziile raportului în ceea ce privește reducerea cererii pentru droguri. În majoritatea statelor membre există măsuri puse în aplicare menite a reduce recursul la droguri ilegale. Și există campanii de conștientizare privind utilizarea și riscurile utilizării consumului de droguri. Apoi, măsurile preventive în toate statele membre s-au pus în aplicare măsuri de prevenție și toate statele membre oferă tratamente de substituție pentru opiacee, se oferă și siringi și ace. De schimb, în închisori ar mai fi probleme în anumite statele membre. În ceea ce este reducerea aprovizionării, reducerea stocurilor de droguri disponibile, s-a raportat un, o cifră la substanțe psihoactive, ar fi o creștere de 20% în raport cu anul anterior. Putem raporta de asemenea că majoritatea statelor membre oferă și alternative, nu doar pedepse coercitive pentru consumatori. Au existat măsuri de asemenea de a rezolva și problema acestor infracțiuni comise cu ajutorul internetului. În materie de coordonare, putem să spunem că toate statele membre au strategii naționale regionale. Majoritatea acestor strategii se concentrează pe drogurile ilegale, însă înainte state membre drogurile sunt incluse în politici mai largi referitoare la tutun, alcool sau alte substanțe care creează dependență. De asemenea, putem să spunem că toate statele membre ne-au informat că organizațiile societății civile participă la elaborarea și definirea politicilor naționale antidrog. Asta pentru perioada de raportare 2013-2014. Apoi, în ceea ce privește cooperarea internațională, observăm că Uniunea Europeană continuă să financeze proiecte majore Coppola, ruta cocaină și ruta heroină. Ceea ce privește cercetarea, finanțarea europeană este importantă din acest punct de vedere, mai ales cea provenind din FP7, însă sunt și sume mai mici deblocate în contextul altor programe, cum ar fi programul Justice. Aș trece acum la concluziile principale ale raportului, ar fi șapte la număr, în primul rând, din raport concluzionăm că adoptarea unor măsuri legislative privind noile substanțe psihotrope este neapărat necesară. Contăm pe noua președinție vârșită olandeză cu speranța că ei vor debloca acest pachet. Știți că raportul, ă, pachetul a fost blocat la Consiliu. O a doua concluzie este că e nevoie de o voce europeană fermă în dezbaterea internațională care pregătește UNGAS, acea secțiune care se ocupă de droguri și care se va reuni în New York în aprilie în acest an. E nevoie de o cooperare susținută cu statele terțe, mai ales atunci când e vorba de consultări cu statele deosebit de afectate de acest fenomen și încercarea de a asigura mai multe sinergii în dialogul cu state terțe. A patra concluzie, traficul cu droguri online este un risc important și Uniunea Europeană trebuie să-l abordeze în mod unitar. Comisia va organiza la începutul lunii iunie acestui an o întâlnire a grupului de experți în contextul formului EU Internet. A cincea concluzie, în ciuda crizei economice, este necesar să continue finanțarea și punerea în aplicare a măsurilor de reducere a efectelor negative. 6. Uniunea Europeană va trebui să financeze cercetarea în acest domeniu, să promoveze cercetarea în domeniul antidrog în Europa. Și o ultimă concluzie privește cannabisul. Există o dezbatere aprinsă pe această temă și această dezbatere va continua și în viitor. În ultimul rând, doamnă președintă, acest raport este un punct de pornire pentru un exercițiu mai amplu, și anume evaluarea strategiei europene antidrog. Această evaluare va începe în luna ce vine și va fi efectuată cu sprijinul unui contractant extern va presupune participarea Parlamentului, și noastre și a societății civile, este o strategie esențială în pregătirea viitorilor planuri de măsuri antidrog la nivelul Uniunii Europene. Rezultatele sunt așteptate la începutul lui 2017. Sperăm eventual mai repede, dar ținta realistă este începutul lui 2017 și așa vom reuși, în opinia noastră, să trecem treptat spre un nou plan de măsuri care să acopere perioada 2017-2020 și sperăm că Parlamentul European va participa activ la, această, la acest exercițiu. Vă mulțumesc! And I... Mulțumesc, doamna Sipala, și acum rog pe domnul Poni să ia cuvântul. Este raportorul pentru regulamentul privind noile substanțe psihoactive. Mulțumesc. Mai întâi, mulțumesc pentru prezentarea uh, strategiei europene pentru uh, combaterea consumului de droguri și acest raport. Mi se pare că strategia e foarte bună pentru a proteja Europa. Problema principală e reducerea cererii și a ofertei de droguri ilicite, dar și un efort european comun mult mai bine coordonat pentru a reduce folosirea drogurilor pentru binele întregii societăți. De la intrarea în vigoare a strategiei și mai târziu a planului de măsuri, așa cum vedem în raportul de progres, am văzut uh, că s-au luat multe inițiative între statele membre pentru a duce la o mai bună conștientizare în rândul societății. Anumite campanii au avut ca scop să Uh, ducă la o mai bună înțelegere a riscurilor la adresa sănătății și, după părerea mea, cel mai bine așa o să putem influența și cererea și oferta. De asemenea, trebuie să se acorde atenție mai mare reintegrării sociale a toxicomanilor. Pe de altă parte, Există două diferențe mari între statele membre și ele reprezintă o problemă. E vorba de cât de departe au ajuns cu aplicarea strategiei privind drogurile. Partea coercitivă și partea mai puțin constrângătoare. În primul rând, strategia pentru droguri îmbunătățește sau completează politicile naționale făcând legătura cu problemele internaționale și uh, susținând eforturile de a combate traficul de droguri. E important de aceea să se încurajeze instituțiile naționale și agențiile europene în eforturile lor de a face analize pe baza datelor de la ODT pentru a monitoriza și înțelege mai bine consumul și problemele de, uh, legate de oferta de droguri Trebuie promovate bunele practici și experiențe între cele 28 de state membre, pe toate dimensiunile. Trebuie să avem o evaluare reală a disponibilității țărilor individuale de a participa la acțiuni comune. Acest lucru este esențial, deoarece piața drogurilor e tot mai mult transfrontalieră, așa dacă măsurile coordonate de aplicarea legii, dar și de promovarea unor comportamente noi sunt tot mai necesare pentru a asigura eficiența strategiei europene privind drogurile. Lipsa unei strategii comune pentru substanțele psihoactive noi, din păcate, ne, dă, ne arată un exemplu negativ. S-au început discuțiile tripartite, după o propunere a Comisiei pentru rezolvarea acestei probleme și trebuie să vedem care e motivul pentru care nu există voință politică sau această temere de prea multă coordonare la nivel european. Toate politicile statelor membre, sau măcar de unele dintre ele, nu sunt suficiente și uh, statele membre și instituțiile europene ar trebui să îmbunătățească detectarea și evaluarea noor, noilor substanțe psihoactive pentru a putea reacționa rapid și eficace la apariția de noi astfel de substanțe. Acum, procedura durează foarte mult și cred că trebuie să existe o posibilitate de accelerare. Căutăm soluții noi care deocamdată sunt blocate în Consiliu, dar sperăm că în timpul președinției Olandei uh, vom reuși totuși să facem un pas înainte în acest dosar sau că vom găsi o soluție. Și acum întrebări. Care sunt intențiile legate de noile substanțe psihoactive pentru anul acesta? Și de asemenea, în contextul conferinței UNGAS, cum va fi discutat acest subiect al noilor substanțe psihoactive acolo? Și apoi, în planul de măsuri, se vorbește cooperarea cu societatea civilă. Ați putea să ne dați exemple de măsuri planificate sau deja luate în acest domeniu? Duc sau sunt legate de un instrument financiar? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boni, domnul Iure, care cuvântul. Mulțumesc! dată fiind prezentarea din partea Comisiei, am următoarea întrebare. Care este poziția Comisiei legată de marihuana? În ceea ce privește valoarea fenomenului, nu a reglementărilor. Dacă reprezentanții noștri au posibilitatea să facă anumite studii și sociologice și psihologice, atunci ar trebui să aibă o poziție să ne poată spune dacă marihuana e sau nu o substanță, un drog care periclitează sănătatea sau dacă uh, înlesnește accesul sau consumul de alte droguri, creează acest interes pentru droguri, ar trebui ca acum să auzim o părere clară a Comisiei, pentru că se discută despre această problemă, însă nu ar trebui să o pierdem noi din discuția noastră. Mulțumesc, domnul Coro. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am citit uh, raportul comisiei. Și se arată că avem și noi răspunderea noastră ca legiuitor în a găsi o soluție alternativă. Se vorbește și în grupul Pompidou la nivel internațional și se iau în calcul și evaluările științifice. Și acum se încearcă regândirea unor politici mondiale în ceea ce privește drogurile, pentru că cele din trecut nu au fost uh, eficace cât despre drogurile ușoare și eficacitatea lor, tot felul de foruri s-au uh, implicat în dezbatere și recent uh, coordonatorii din Comisia Libe au făcut și câteva observații și Parlamentul European dispune de informații de acum doi ani. Credeți că Parlamentul ar trebui să poartă o dezbatere reală pe bază de date științifice. 230.000 de infracțiuni legate de droguri au fost comise numai în 2013. Mai mult de 50% au legătură cu cannabisul. 80 de milioane de europeni au declarat că au consumat măcar o dată în viață cannabis. Deci, poliția din statele noastre trebuie să dedice mai multă energie pentru a combate consumul acestor droguri. Nu putem să facem o comparație cu drogurile sintetice sau heroina. Deci, întrebarea mea pentru comisie este următoarea. Uniunea Europeană va avea un rol hotărător de jucat la un gaz în 2016. Cum o să pregătiți această adunare generală specială a ONU dedicată acestor uh, teme în 2016 și cred că trebuie în special să există politici mai bine țintite pe drogurile ușoare, așa numit ușoare. Mulțumesc, doamna Sipala. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și membrilor Comisiei pentru întrebările interesante și pertinente cum se pregătește Uniunea Europeană pentru gaz 2016, e bine, mai întâi aș spune că suntem într totul de acord că gaz 2016 e un eveniment cheie, un moment esențial și pentru comunitatea internațională care va reflecta la politica internațională privind drogurile pentru a evalua ce s-a făcut în mai multe regiuni ale lumii și pentru a vedea ce a funcționat și ce nu. Cum ne pregătim pentru un gaz? Consiliul a adoptat în noiembrie 2015 o poziție comună a Uniunii Europene pentru un gaz care spune care sunt acele aspecte în legătură cu care Comisia și statele membre sunt de acord că sunt foarte importante și trebuie discutate în aprilie. Totul pleacă de la strategia pentru droguri a Uniunii Europene, care e un model în lume, dar fiindcă se bazează pe dovezi științifice, mulțumită și OEDT, printre altele și pentru că se articulează cu alte politici din alte regiuni ale lumii și din alte țări și este foarte echilibrată, ținând seama în același timp și de reducerea um, ofertei și a cererii. Atât pot să vă spun despre UNGAS, iar în ceea ce privește Comisia, dar sunt sigură și Consiliul, ne bucurăm să auzim că și Parlamentul intră în această dezbatere internațională pentru că e vorba de chestiuni importante pentru toți membrii aleși și pentru toți cetățenii în aceeași măsură. În ceea ce privește noile substanțe psihoactive, sunt de acord cu domnul Boni, raportorul pentru regulamentul propus de comisie în domeniu. Trebuie într-adevăr să se facă progrese și, cum spuneam, discutăm cu președinția și cu mai multe delegații și cu raportorul despre posibilitățile de deblocare a dosarului, însă foarte important e ca acum să se miște ceva, cu atât mai mult cu cât e anul UNGAS și nu putem să rămânem inactivi și să nu ne mișcăm cadrul de reglementare. Deci trebuie să putem să creăm condițiile pentru de reflexie privind noile substanțe psihoactive. Cât privește implicarea societății civile, există un forum al societății civile în Uniunea Europeană care a fost cooptat anul trecut. Există 35 de organizații europene și naționale în acest forum și le consultăm periodic și ori de câte ori luăm anumite măsuri sau prezentăm inițiative ce au legătură cu drogurile, au fost consultate, au contribuit și la acest raport și sperăm că vor participa în mod semnificativ și la pregătirea evaluării strategiei. În ceea ce privește cannabis și depenalizarea acestuia, Există o dezbatere foarte intensă care se poartă acum la nivel internațional și mai multe inițiative care au fost luate de țări terțe, însă e mult prea devreme să le evaluăm pentru că tocmai au fost uh, adoptate. E clar pentru noi că aceste chestiuni trebuie văzute și evaluate în contextul evaluării strategiei și pentru a concluziona încă o dată, salutăm o contribuție substanțială a Parlamentului la evaluarea strategiei, pentru că ea va fi um, punctul de plecare pentru un nou plan de măsuri. Mulțumim, doamna Sipala, pentru răspunsuri și acum continuăm tot cu politica privind drogurile și invit pe directorul Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie să vină alături de mine domnul Alexis Gustel, Bine ați venit în comisia noastră. Domnul Gustel a preluat funcția de director la 1 ianuarie anul acesta. Îl felicităm. Vă urez mult succes. În această funcție cheie și astăzi ne veți prezenta strategia și programul de lucru pentru 2016-2018 și programul de lucru anual pentru 2016. Vă rog. Mulțumesc mult, doamna președinte, onorați membri ai Comisiei Libe și ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, permiteți-mi mai întâi să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru faptul că mi a oferit prilejul să vă prezint programul nostru de lucru și strategia așa cum spunea foarte bine doamna președinte, e produsul muncii a unei echipe întregi și deocamdată e vorba de eforturile a doi directori, pentru că totul a fost pregătit uh, sub conducerea domnului Wolfgang și eu am asigurat uh, finalul uh, și am avut deși o perioadă de tranziție. Deci mulțumesc uh, acestei comisii pentru sprijinul uh, susținut, mai ales pentru propunerea repetată de a crește bugetul, de a reveni la nivelul bugetului acestui centru, de fapt. Din păcate, niciunii dintre noi n-am avut succes, dar uh, speranța încă n-a murit și ne bizuim în continuare pe sprijinul acestei comisii. Vă voi prezenta pe scurt câteva elemente esențiale din programul de lucru și din strategie. Mai întâi, ce e nou în acest program de lucru pe trei ani este că arătăm mai clar care e viziunea noastră strategică și care sunt obiectivele observatorului. Pentru că suntem uh, mai hotărâți ca niciodată să avem un impact pozitiv și să demonstrăm plus valoarea activității noastre. Deci e clar că unul din obiective va fi să contribuim la crearea unei Europe mai sănătoase, mai sigure și cum vom face acest lucru, oferind mai bune uh, informații pentru uh, luarea de decizii. Și cum am avut privilegiu să vă anunț și în audierea din 22 septembrie în fața acestei comisii, vom propune să ne concentrăm pe Uh, părțile interesate, care trebuie să fie o prioritate pentru observatori, pe instituțiile europene și, um, de asemenea, instituțiile naționale și profesioniștii din domeniu. Care a fost structura programului nostru pe trei ani? Practic avem trei domenii strategice. Mai întâi, comunicarea despre uh, constatările științifice și schimbul de cunoștințe, uh, Apoi, o strate- un domeniu strategic special, unde iarăși e vorba de o întâlnire cu o prioritate a Uniunii Europene și a Parlamentului European și a acestei comisii, și anume sistemul de alertă rapidă pentru noile substanțe psihoactive și evaluarea de risc și apoi dezvoltarea sau cunoașterea mai bună a situației, a reacțiilor și a analiza tendințelor pentru întreaga Uniune. Pentru a ne atinge acest scop, pentru a susține activitatea, avem uh, trei domenii orizontale. Culegerea de informații și gestionarea lor, administrarea lor, care cumva nucleul activității observatorului, apoi dezvoltarea pe mai departe a unui mecanism de asigurare a calității și pentru date și pentru publicațiile observatorului și, nu în ultimul rând, cooperarea cu partenerii internaționali. Și apoi mai există două domenii care permit să ne asumăm acest angajament și să-l transpunem în realitate, și anume guvernanța și administrarea și informarea și telecomunicațiile. Și în următoarele minute vreau să vă împărtășesc câteva dintre rezultatele cheie la care vă puteți aștepta din partea observatorului în următorii trei ani, mai ales în 2016. Mă voi concentra pe acestea. Primul domeniu, comunicarea datelor, schimb de informații și cunoștințe. Scopul e să aducem mai bune dovezi pe, pe baza cărora să ia decizii, să avem un schimb mai bun de informații și o analiză mai bună. Vom face acest lucru oferind produse mai numeroase și mai bune, dar și servicii noi pentru părțile interesate și vom continua și investiția în schimbul de cunoștințe ca să aveți o imagine de ansamblu a rezultatelor pe următorii trei ani. Pentru anul acesta în special aș sublinia că vom avea a doua ediție a raportului privind piața drogurilor în Uniunea Europeană. Împreună cu comisarul Lavramopoulos îl vom prezenta pe 5 aprilie și apoi vom avea pentru prima oară o, în septembrie următoarea ediție a raportului ESPA cu uh, ultima analiză privind școlile din Europa și împreună cu Comisia și Consiliul uh, știți că am lucrat la uh, pregătirea un gaz și la stabilirea unei poziții comune, iar apoi în 2017 pentru prima oară vom publica un raport nou privind reacțiile la situația drogurilor din Uniunea Europeană și în audierea din septembrie am spus de asemenea că la jumătatea anului următor vom încerca un vom lansa un exercițiu previzional pentru a vedea cam care ar fi situația în 2025 și apoi în 2030. Am vorbit de un gaz, de piața drogurilor și e important să știm că raportul privind piața drogurilor se publică la fiecare trei ani, ceea ce înseamnă că ediția următoare a acestui raport va fi pregătită în 2018, astfel încât să fie publicată în 2019 și acest lucru va veni iarăși, va coincide cu Marea Ungas, adică va exista un prilej pentru uh, OEDT să se asigure că s-au atins obiectivele din strategia uh, privind drogurile. Și nu în ultimul rând, avem și o contribuție a observatorului la monitorizarea și evaluarea diferitelor strategii și planuri de măsuri și redactarea de noi strategii și planuri de măsuri, cum spunea domnul Boni. Și am uitat să menționez ceva foarte special ce se va întâmpla anul acesta, și anume un rap raport uh, special privind piața drogurilor pe internet, care va fi publicat la începutul lui februarie. Îl veți găsi pe site-ul nostru. Acestea, acesta e anunțat acolo. Apoi, uh, alertele rapide și uh, analiza, analiza amenințărilor. E vorba de două lucruri. Mai întâi, cum să reacționăm cu ajutorul alertelor rapide și cum să detectăm tendințe emergente. Anul acesta și anul viitor, probabil și în 2018, o să ne concentrăm foarte mult pe conceperea unei noi baze de date despre droguri noi care, date fiind schimbările dramatice din ultimii ani, este foarte necesară. Deci se lucrează, se investește și, bineînțeles, când se va adopta mm, noul cadru legislativ va, fi, uh, va deveni realitate. Trebuie implementat și articolul 28 din legislația Uniunii Europene privind uh, farmacovigilența și, de asemenea, mai sunt măsuri și în materie de toxicologie și pentru că vrem să oferim cele mai bune servicii clienților noștri, vrem să pregătim țările candidate și țările potențial candidate la, Uniunea, la intrarea în Uniunea Europeană prin încură susținerea planurilor de implementare din acele țări, mai ales din Balcanii Occidentali, pentru ca ele să stabilească și să implementeze un sistem de alertă rapidă compatibil cu cel european. Și apoi al treilea domeniu principal, răspunsul la diferite situații și analiza tendințelor. Încercăm să avem o, imba, o imagine de ansamblu în ceea ce privește fenomenul drogurilor prin implementarea unor sisteme de monitorizare. Cum probabil știți, facem acest lucru investind în uh, ceea ce există deja în monitorizarea pe termen lung a situației și a răspunsurilor și în același timp continuăm să investim și să construim metodologii în țările în curs de dezvoltare, de exemplu folosindu-ne de metodologii mai noi, cum sunt apele reziduale și în transport. Anul acesta vom avea o nouă publicație în ceea ce privește apele reziduale. Încă un subiect de interes în ceea ce privește sănătatea publică e următorul. Vom continua să integrăm atunci când primim informații care ne provin din rețele care colectează informații pe rutele emergente. Și apoi, în acest an, vom lansa și mă bucur și sunt mândru să vă spun că, după anunțul din septembrie, am propus uh, Consiliului OEDT ca în decembrie anul acesta să avem o nouă strategie pe termen lung pentru uh, 2025. Munca de pregătire a fost deja făcută anul trecut, am lansat procesul acum două săptămâni și acest lucru înseamnă că după abia trei săptămâni și jumătate de când mi-am intrat în funcție ca noul director al centrului, deja ne pregătim și am luat toate măsurile astfel încât să ne ținem promisiunile și să răspundem cerințelor dumneavoastră pentru această parte a anului. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru prezentare. Domnule Boni, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimate domnule director. În primul rând, țin să vă felicit pentru nominalizarea dumneavoastră, pentru postul dumneavoastră de nou director al OEDT. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru prezentarea strategiei 2016-2018 și planul de acțiune. Există multe măsuri cheie și activități care îi vor permite agenției să joace un adevărat rol în acest domeniu și în ceea ce privește alertele rapide, ținând cont de analiza de risc um, legată de schimbările în furnizarea și oferta de droguri în Uniunea Europeană și de asemenea în noul domeniu privind noile substanțe psihotrope și canalul digital și furnizarea de droguri de pe acesta. Am aflat foarte multe despre planurile dumneavoastră pe termen scurt, însă aș dori să vă întreb care e strategia dumneavoastră pe termen lung, ați atins-o puțin în ultima parte a prezentării, ce doriți să faceți pentru perioada 2016-2025. În septembrie, când erați încă candidat pentru poziția de director al agenției, ați spus că doriți să pregătiți o strategie astfel încât OEDT să fie agenția Uniunii Europene care vine cu informații și analize legate de droguri și care, într-adevăr, își va face simțită prezența pentru clienți. Doriți să consolidați contribuția pe care și-o aduce Agenția pentru o Europa mai sigură și mai sănătoasă. Transformarea OEDT într-un centru de informații înseamnă, într-adevăr, să căutați eficiență pentru a atinge obiectivele. Aveți nevoie de noi capabilități. Vedeți cum doriți să vă atingeți aceste scopuri. Am și întrebări mai specifice, eu fiind raportor în ceea ce privește, ce privește noile substanțe psihotrope. Trebuie să mă gândesc la noua formă acestui regulament și de aceea trebuie să ne gândim cum putem ajusta agenției, agenția la noile așteptări pe care o așteaptă și anume o, o luptă consolidată în ceea ce privește noile substanțe psihotrope. V-aș întreba câte ceva despre capacitățile OEDT de a face proceduri mai multe de evaluare și să o facă mai rapid și de asemenea și rolul pe care îl are OEDT în alerta rapidă. Cred că trebuie să grăbim procesul de evaluare a riscurilor legate de noile substanțe psihotrope. Din aceste motive aș dori să aud care e părerea dumneavoastră despre acestea. În buget ați menționat acest lucru, ne-ați spus care e structura bugetului pentru anul 2016. În bugetul pentru 2016 cheltuielile generale sunt la nivelul de 15,5 milioane de euro. Apoi, în ceea ce privește alerta rapidă, avem aici dedicate doar, doar o jumătate de milion de euro. Trebuie să schimbăm acest fapt pe viitor. Sper că Comisia Libe va sprijini un buget crescut pentru agenție, astfel încât aceasta să aibă capacități mai mari și rezultate mai bune. Mă întrebam de asemenea dacă, și ultimul meu punct, dacă există vreo posibilitate de a consolida cooperarea cu laboratoarele naționale și dacă acest uh, proces de evaluare poate fi promovat astfel încât să fie folosite rezultatele testelor deja făcute de autoritățile naționale. Ar fi posibil, rezonabil și dacă da, până în ce punct? Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Boni, are acum cuvântul domnul Zdevovski. Mulțumesc, vă mulțumesc. Am ascultat cu atenție prezentarea dumneavoastră, așteptam cu nerăbdare. În această dimineață deja am fost întrebat ce aș dori să schimb în ceea ce privește agenția dumneavoastră și am uh, răspuns pe larg, am prezentat multe în răspunsul meu și printre acestea și acest sistem de alertă rapidă despre care întreba și domnul Boni. Cum va funcționa acest sistem și cum va fi posibil să l îmbunătățim? Aveți niște sugestii specifice? Aș dori să menționez o situație de vara trecută pentru că am fost um, am lucrat în acest domeniu mulți ani. Mulți colegi mi-au spus că există acum uh, foarte multe substanțe sintetice noi, periculoase, în multe state și după o singură doză se poate ajunge la decesul consumatorului. Acest tipuri de droguri păreau mai puțin periculoase, așa numitele trips, pe care le iau oamenii când se duc la o discotecă și asta pentru a își exacerba starea de spirit. Cum acționați agenția dumneavoastră în asemenea situații? Ne puteți spune ceva concret? Pentru că eu sunt unul dintre cei care luptă pentru creșterea bugetului dumneavoastră, pentru că cunosc situația de pe stradă și aceasta devine tot mai rea. Întreaga chestiune legată de droguri a fost subestimată în ultimii șase ani și acum trebuie să facem față consecințelor. Acum toxicomanii nu sunt doar din grupurile cu venituri mici. Mulți colegi cred că drogurile nu sunt un subiect important. Și ajung la a treia întrebare. În multe țări din 2009, când a lovit criza financiară, Bugetele pentru lupta împotriva drogurilor și infracționalității legate de acestea au fost reduse. În Republica Cehă există câteodată un singur polițist în întreaga regiune care trebuie să lupte împotriva drogurilor. Și asta în comparație la o comparație de sute de mii de locuitori e foarte puțin. Și pe stradă se pot vedea consecințele. Situația asemănătoare în multe țări, nu doar în Republica Cehă, ci în întreaga Uniune. Traficul de droguri înflorește. Eu am fost surprins la Malta când um, adolescenții m-au întrebat dacă vreau sau nu să cumpăr droguri de la ei. Așa că vă întreb, vedeți lucrurile la fel sau nu? Și ultima întrebare are de a face cu o strategie mai pe termen lung pentru că nu vă puteți ocupa de tot până în 2020. Așa că aș dori să vă întreb câte ceva despre strategia pentru 2030-2041. Ce ați dori să faceți în următorii 15 ani, poate în cooperare, în cooperare cu țările din America Latină sau din sud-estul Asiei, unde drogurile sunt o problemă uriașă și au reprezentat o problemă uriașă în ultimii ani, iar situația s-a schimbat recent și în ceea ce privește legăturile cu criminalitatea organizată. Vă mulțumim, doamna Stevens are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat această dezbatere și am o întrebare legată de persoanele cu dizabilități intelectuale, cei cu autism sau alte afecțiuni. Din experiența mea din uh, Parlamentul Flamand, eu sunt conștientă de faptul că există grupuri vulnerabile și uneori Acestea sunt văzute ca fiind clienți, cumpărători de droguri. Aveți informații legate de grupuri vulnerabile și consumul de droguri din interiorul acestora? Și apoi, probabil că vânzătorii de droguri sunt cei care se axează și pe astfel de grupuri. Și apoi aș dori să știu dacă aveți informații sau dacă există schimburi de informații între statele membre în ceea ce privește această problemă specifică. Știu că în Belgia oamenii care vin din familii cu probleme ajung de multe ori la închisoare. Însă acești tip de indivizi nu sunt conștienți de greșelile pe care le fac. Nu știu totdeauna că au făcut un lucru rău, că au încălcat legea. E într-adevăr o problemă și mă întrebam dacă v-ați axat și pe așa ceva în munca dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă Stevens, domnul Iure, care cuvântul. Mulțumesc. Eu aș dori să repet întrebarea pe care am avut-o și înainte, pe, și înainte pentru reprezentanta Comisiei. Marihuana, cum vedeți dumneavoastră acest subiect? În ce direcție ar trebui să ia legislația în Uniunea Europeană privind acest drog? În ce direcție ar trebui să se meargă? Pentru că părerile sunt foarte împărțite în acest sens. și nu poate fi totul adevărat, pentru că sunt informații contradictorii, deci avem nevoie de o evaluare clară, astfel încât să putem reacționa. Vă mulțumim și acum, domnule director, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, primit multe întrebări foarte interesante care ar trebui să primească mai mult timp, dar nu vă speriați, nu voi folosi două ore doar pentru a vă oferi răspunsuri. Voi încerca să fiu rapid și eficient. În primul rând, întrebarea domnului Boni. Cred că prima întrebare avea de a face cu următorul fapt, cum dorim să ajungem la obiectivele din strategia pe termen lung și eficiența. Eu aș spune patru lucruri. În primul rând, de când am început, în perioada tranzițională cu domnul Gheoț ca director, încă de pe atunci, așa cum v-am promis, v-am spus uh, că am fost foarte pragmatic de la început, am încercat să asigur o eficiență a costurilor și să lucrez împreună cu domnul Götz. în primul rând să stabilim prioritățile, o prioritate pe economisire și realocarea resurselor, înainte să cerem și mai mult. Și cred că bugetul pe 2016 e un exemplu foarte bun în acest sens, pentru că am reușit să economisim niște bani din închirierea clădirii și mulțumită sprijinului comisiei am putut să realucăm acești bani economisiți să investim în activități operaționale. Cred că acesta ar fi un prim, exemplu, un prim exemplu. Apoi, aduc și o viziune pe termen lung, o viziune strategică și vom avea deja un workshop intern în cadrul agenției peste patru săptămâni. Ce va urma? O redactare a strategiei, care odată ce va fi adoptată de Consiliul de Directori, voi veni cu plăcere să vi-l prezint. Apoi va urma și o cartografiere a competențelor și îmi doresc să uh, vedem care sunt competențele care există și să existe un uh, nou tablou organizațional, astfel încât să ne asigurăm că putem ține cont de obiectivele strategiei pe termen lung. Apoi o întrebare despre cum vom ajusta agenția la noile capabilități pe care le va avea de a face mai multe valori. Vom continua să muncim pe a îmbunătăți felul în care lucrăm și vom încerca să și adaptăm uh, bugetul și utilizarea acestuia, să ne asigurăm că nu creștem proporția cheltuierilor uh, permanente cu personalul în agenție, pentru că avem nevoie uh, și de bani pentru a angaja expertiză pe termen scurt, pentru a acoperi anumite viduri în cunoștințe pe care nu le avem în momentul respectiv. Apoi, în ceea ce privește datele, cred că e ceva ce facem deja în procesul de evaluare a riscului și prin sistemul de alertă rapidă, așa că cu siguranță vom continua. Și am mai primit o întrebare despre cum să fie îmbunătățit acest sistem de alertă rapidă. Cred că una dintre provocările pentru partea legislativă în pregătirea și discuția noilor propuneri legislative în primul rând, dacă soluția ar fi fost una facilă, e clar că ar fi fost deja găsită, însă nu așa stau lucrurile acum. Cred că ce e important e să înțelegem următoarele. Dacă ne uităm la prima evaluare a riscului, prima dată când această acțiune comună a funcționat pe deplin s-a întâmplat în 99 și atunci această acțiune comună prevedea puține acțiuni pentru evaluarea riscului. Astăzi avem de 20 de ori mai multe. Există mult mai multe cunoștințe, mult mai multe lucruri implicate aici. Cu acțiunile comune, statele membre au șase luni să pună în aplicare decizia după ce a fost adoptată. Acum intervalul este de un an. E important pentru că cei care își doresc aceste acțiuni comune în sistemul de alertă timpurie, acestea să intervină cât mai devreme posibil, să poată lua decizii bune, rapid, astfel încât să evităm să ajungem într-o situație în care durează 2 ani până o substanță este permisă, pentru că ar fi ceva contraproductiv pentru întregul proces. Acum, în ceea ce privește întrebările domnului Strevoschi și le mulțumesc și, domnului, și mulțumesc și domnului Boni pentru întrebări, Mă întreba cum să îmbunătățim munca în ceea ce privește noile substanțe psihotrope. Ce ne dorim să plănuim? Comisia a fost foarte generoasă, a încercat să ne ajute cu niște substanțe adiționale. Nu știu dacă vom reuși să includem tot ceea ce ne dorim în acest an, dar pe viitor, în orice caz, în afară de investițiile pe care le face agenția acum pentru a își consolida și îmbunătăți baza de date, ne-am dorit ca baza de date să poată să conțină mai multe date și să poată comunica mai bine cu diferiții uh, Uh, parteneri. Ne mai dorim ca pe, în afară de această bază de date să avem un sistem mai bun care să conțină alerte mai bune, analize mai bune, astfel încât să ne putem folosi mai bine de aceste informații. Pe moment nu avem acești bani și nu avem nici resursele de personal de care e nevoie pentru a continua acest proiect și a utiliza banii. Așa că propunerea Comisiei dumneavoastră de a ne crește bugetul cu siguranță s-ar axa pe niște domenii specifice și acest sistem expert e unul dintre ele. M-ați întrebat de asemenea ce facem atunci când există noi substanțe, droguri sintetice care pot fi letale, chiar de la prima doză. Ce facem în asemenea cazuri? Probabil nu se cunoaște încă foarte bine faptul că agenția publică și alerte de sănătate publică. Am început anul trecut și poate și acum doi ani aceste alerte privind sănătatea publică sunt pentru moment trimise partenerilor din statele membre. Există o provocare atunci când comunicăm aceste alerte de uh, sănătate publică, nu ne dorim să creăm panică în statele membre, să le spunem despre o nouă substanță care probabil e foarte periculoasă, dar n-a ajuns încă în toate țările. De aceea noi încercăm să folosim canale care sunt, aș spune, mai științifice, mai profesionale, să îi contactăm pe cei care iau decizii și pe oameni de știință din statele membre, în primul rând, dar vom continua și cu asemenea eforturi. Și, bineînțeles, totul merge mână cu ce am spus în legătură cu sistemul expert. Cu resursele pe care le avem în acest moment, putem să menținem aceste procese, încercăm să realocăm mai bine resursele, să avem sinergii mai bune cu agențiile învecinate, dar există și limitări. Cu toate acestea, facem eforturi și continuăm și în acest an. Și acum, între ultimele întrebări, strategia pe termen lung ce îmi doresc să fac în ceea ce privește cooperarea internațională. Ne vorbeați de anul 2030, dar în orice caz, pentru moment, eu am un mandat de 5 ani și chiar dacă ar fi fost reînnoit, tot nu ar, am fi ajuns până în 2030. Așa că ambiția mea pentru agenție pe termen foarte lung ar fi ca în primul rând să ofere un sprijin și mai bun în ceea ce privește instituțiile europene, incluzând aici Parlamentul, Comisia, Consiliul, Serviciul pentru Acțiune Externă să uh, continuă să ajute în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor europene și insist pe ele, pentru că e tocmai potențialul pe care îl avem, dar și limita mandatului nostru. Așa că noi ne dorim să muncim mai, bun, mai bine și să oferim servicii mai bune. E cu siguranță drumul pe care ne dorim să continuăm. Și cred că aceasta este și cea mai mare provocare. Pe măsură ce drogurile se schimbă, trebuie să venim și noi cu noi servicii pentru dumneavoastră, pentru Parlament, pentru această comisie și pentru statele membre. Și un ultimul comentariu, întrebarea doamnei Stevens și și a cea a domnului Iurec, în ceea ce privește oamenii cu dizabilități sau și în termen mai general grupurile vulnerabile. OEDT monitorizează deja de mult timp um, ce se întâmplă cu acest grup, cu persoanele cu vulnerabilități și cum sunt acestea um, abordate au o arie specifică în programul nostru și cu siguranță în raportul pe care îl vom publica anul viitor pentru prima dată ne vom axa pe ceea ce știm în ceea ce privește răspunsurile la problema legată de droguri. Cu siguranță și acest subiect va fi unul acoperit de raport. Și apoi întrebarea domnului Iurec, care e poziția mea legată de marihuana. Mă bucur să vă spun că din, um, nu, din nefericire nu am o poziție în ceea ce privește marihuana, însă vă pot spune că urmărim și monitorizăm cu atenție ce se întâmplă nu doar în Uniunea Europeană, ci și în afara Uniunii mai ales în acest moment când există schimbări foarte mari în Statele Unite ale Americii și în America Latină. De exemplu, în Uruguay, uh, observăm ce se întâmplă acolo. Există un comitet științific pentru evaluare. OEDT a fost și el invitat ca observator acolo. Acestea fiind spuse, aș spune că OEDT nu are rolul de a decide care ar trebui să fie politica din statele membre sau la nivelul Uniunii Europene, fie că vorbim de marihuana sau de orice altceva. Aș dori să subliniez faptul că în toate discuțiile, nu doar în ceea ce privește marihuana sau în ceea ce privește politicile privind drogurile în general, pe moment, cred că câteodată uităm care e punctul de plecare. În toate Americile, mai ales în America Latină, ce se discută acum? Se discută o trecere de la un model care era orientat pe punerea în aplicare a legii la un sistem care să oferă o prioritate sănătății publice. Dacă ne uităm la politica Uniunii Europene, de când a existat un prim plan privind drogurile în 99, care a fost adoptat în decembrie la Consiliul de la Roma până astăzi, dacă ne uităm la politica din uh, statele membre din Uniunea Europeană, în ultimii 30 de ani, Uniunea Europeană, în primul rând, a avut o abordare echilibrată în ceea ce privește drogurile, dar modelul a fost mult mai axat pe, sănătate pe sănătatea publică față de ceea ce se întâmpla în America, așa că nu putem face această comparație pe regiuni. E o problemă foarte diferită, mai ales dacă uh, facem o comparație între America Latină și Uniunea Europeană. Vorbim aici de violența care e asociată cu drogurile acolo. Uh, Cred că ce e foarte important e faptul că statele membre cooperează. Pentru că politica legată de droguri nu ține doar de Uniunea Europeană, ci e în mare măsură de competența statelor membre. Dar, cum spuneam, coordonarea e importantă și probabil va fi și există o poziție comună a statelor membre în ceea ce privește pregătirea pentru un gras. Cred, un gaz, cred că e deja ceva important. În orice regiune a lumii și în orice stat membru, situațiile sunt diferite și de aceea și răspunsurile noastre trebuie să fie adaptate și și politicile, să vedem care sunt adevăratele consecințe. Și sper că am reușit să vă răspund la întrebări și aș dori acum să vă mulțumesc din nou că m-ați invitat. Probabil veți observa atunci când veți vedea proiectul de buget al agenției pentru anul 2017 că de această dată am cerut doar suma pe care, pe care am cerut-o sub cadrul financiar multianual. Și probabil vă întrebați de ce nu cere agenția mai mulți bani pentru că noi ne dorim să ajutăm. Ei bine, explicația e că pe moment ce încercăm să facem e în primul rând să ne asigurăm că în ceea ce privește munca agenției, încercăm să planificăm în funcție de rezultatul final. Dacă avem nevoie de mai mult, atunci avem deja și o descriere în planul nostru cum să o facem. Însă nu am vrut să pregătim 3-4 bugete diferite pe an doar pentru că noi sperăm că vom face mai multe. Și cum v-am spus, anul acesta am făcut economisiri importante în ceea ce privește bugetul, același lucru e valabil și pentru anul 2017, 2017 și așa că decât să cerem mai mult am vrut să ne folosim de economiile pe care le-am făcut, de sinergii mai bune și muncim cu Parlamentul, cu această comisie, cu statele membre, astfel încât să avem un buget care să ne ajute să fim și mai durabili și mai eficienți. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru răspunsuri mult succes în următorii ani. Și ultimul punct pe ordinea noastră de zi este aplicarea directivei, directivei egalității în muncă. Doamna Stevens, raportoarea, ne va prezenta proiectul de aviz în legătură cu aplicarea acestei directive. Îi dau cuvântul doamnei Stevens. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Uh, directiva calității, egalității în muncă este o directivă extrem de importantă pentru a asigura calitatea de ocupare pentru toți, indiferent de gen, credință, uh, orientare sexuală și așa mai departe. Uh, eu consider că nu există niciun fel de ierarhie a formelor de, de discriminare, însă mă uh, preocupă discriminarea multiplă care profită de neclaritatea juridică uh, datorată unor reguli diferite și fragmentare. Doamna Stevens, vă rog uh, uh, un moment. Stimaților, stimați colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște. să aștept până pleacă toată lumea? După cum uh, stipulez în aviz, sper că acest aviz, va, raport va ține cont de uh, obligația de a asigura o casare corespunzătoare persoanelor cu handicap angajatorii trebuie să ia măsuri potrivite pentru a garanta uh, asigurarea principiului tratamentului egal. Asemenea măsuri includ uh, furnizarea de interpreți pentru limbajul semnelor și programe de formare la locul de muncă. Convenția ONU în legătură cu drepturile persoanelor cu handicap, care a fost ratificată de Uniunea Europeană și a fost revizuită de către uh, Comisia ONU uh, în august spune în articolul 5 că pentru a promova egalitatea și pentru a elimina discriminările, statele și statele părți vor lua măsuri pentru a asigura cazarea corespunzătoare a persoanelor cu handicap. handicap experiența de discriminare și hărțuire a crescut și subraportarea este o problemă în continuare. Pentru a maximiza aplicarea potrivită a acestei directive, este bine să se consolideze măsurile deja existente. Solicităm și noi inițiative, priorități pentru a îmbunătăți mecanismele naționale de atac, pentru a uh, consolida mecanismele naționale pentru egalitate. Non-discriminarea în domeniul uh, angajării și ocupării este eficientă doar dacă discriminarea este combătută în toate domeniile. Și uh, voi lucra cu raporturile din umbră de la LIBE uh, și cu, cu raportorii din umbră EMPL și cu doamna Weber, care este raportoare pentru Comisia EMPL, uh, pentru a asigura buna aplicare a acestei directive în toate statele membre și în interiorul instituțiilor Uniunii, Euro- Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Stevens. Dau cuvântul comisiei. Doamna Gromuș are cuvântul dacă dorește să intervină pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, ă, sus, susținem această inițiativă a Parlamentului în legătură cu raportarea implementării acestei, acestei directive, în special partea legată de colectarea datelor, pentru că este un lucru deficitar. Bineînțeles că vă stăm la dispoziție raportoarei și ă, Parlamentului pentru a vă furniza toate informațiile pe care le deținem în legătură cu implementarea pe care le deținem Uh, de partea noastră. Aș dori doar să subliniez faptul că putem să respectăm doar domeniul de competență al directivei și sperăm că raportul va pune accentul pe acest domeniu foarte specific, care din păcate este uh, limitat de neadoptarea directivei din 2008 să ne bucurăm că Parlamentul a luat această inițiativă pe care o susținem. Vă mulțumesc. Doamna Stevens, doriți să adăugați ceva la aceste observații? Nu? Vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. Termenul pentru amendamente este 1 februarie la ora 18. Votul la LIBE este prevăzut în data de 29 februarie Vă mulțumesc pentru atenție și cooperare. În această dupa-masă am avut o ședință lungă. Vă urez o seară plăcută tuturor. Următoarea noastră reuniune, nu uitați, va avea loc 1 uh, februarie, luni, la Strasburg, cel mai probabil. Vă mulțumesc.